Mes chers collègues, bonjour. Veniez prendre place. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Domnul Van de Camp, vă rog să luați loc. Sper că sunteți în formă. O să începem lucrările comisiei noastre cu o comunicare din partea președinției, deciziile care au fost luate ieri de către coordonatori, în principiu ați primit copie în dosarele dumneavoastră. Dacă nu sunt obiecții până la ora 12.30, atunci aceste decizii vor fi considerate drept adoptate. Și trecem imediat la vot. Am să deschid votul în așa fel încât să verificăm cvorumul, dar având în vedere prezența dumneavoastră în sală, cred că e cazul. Haideți să facem un test. Întrebarea pentru care trebuie să votați. Sunteți bine dispuși? Da sau nu? Hai să vedem. Cine e bine dispus? Eu votez pentru. Pentru că sunt bine dispusă. Eu am votat în plus, așa că probabil ar trebui să nu votez pentru că e cineva în plus de la verzi. Haideți să vedem dacă întreaga comisie e bine dispusă. Sunt uh, totuși trei persoane care nu sunt bine dispuse în această dimineață. Haideți să ne începem votul cu apel nominal, special pentru domnul Telecica cu dedicație. Bun, începem cu politica de coeziune și obiectivul tematic, promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor, rețelelor majore. Și, evident, începem cu raportul domnului Slotovski. Bună dimineața, domnule Slotovski! Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri. Nu e foarte clar. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 34 se respinge. Continuăm. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, doriți să verificăm? Foarte bine, s-a deschis votul la amendamentul 44B. Je ferme le vot. S-a închis votul. Amendamentul 44B se adoptă. Și data viitoare să aveți încredere. Da, dar doar pe jumătate aveți încredere. Bun. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 10 e adoptat. 11 pentru, împotrivă. Domnul Wim van de Camp, cum votați? Domnul Marinescu, îi induceți pe toți în eroare. O luăm de la capăt. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... A, vot final, imediat. Atenție, s-a deschis votul, vot electronic. Je ferme le vote. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Zlotovski, raportul dumneavoastră a fost adoptat. Acum, continuăm. Vom vota Protecția concurenței în domeniul transportului aerian este vorba despre raportul domnului Marcus Pitor. Și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru? Mă iertați, spune doamna președinte, e caduc pentru că amendamentul uh, precedent 74 a fost adoptat automat. Deci, 86 e caduc. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Amendamentul 102, exact, a fost adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106, 107, se corectează doamna președinte, 107 pentru, împotriva, abțineri, cred că e respins. Doriți să verificăm? Vom verifica. Amendamentul 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 107 a fost într-adevăr respins. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, e respins. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri și a fost, a fost nu știu, așa că deschidem votul. A fost foarte clar. S-a închis votul. Amendamentul 100. S-a închis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Compromisul 4 se adoptă. Compromisul 4A. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, compromisul 6 adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 183, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 184, e caduc. 185, de asemenea, caduc. Compromisul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul Econ 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179. E caduc. Știu. Amendamentul 181. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 186. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Și e respins amendamentul 186. Acum, compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 31-32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei amendamente identice, 241, 242 și 243. Stați un pic. nu le votăm, devin caduce cele trei. Amendamentul 244. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. Verificăm. Verificăm 244. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să aveți încredere! Continuăm. 244, deci a fost respins. Trecem la 245. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Din fericire am verificat. Bun. 246. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Următoarele 247, 248, 249 sunt caduce. Econ 33. Pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e clar să punem la vot. Vot electronic. Verificăm, s-a deschis votul. Econ 33. S-a închis votul și se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile mai clar. Următoarele 3, 250, 251, 252 sunt caduce. Și trecem la 253 și Econ 34 și amendamentul 262 împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Continuăm. Amendamentul 263. Cine este pentru? 263. Econ 34 Econ 34 a fost adoptat, atunci 263 caduc. Trecem la 254. 254. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Restul e caduc și ajungem direct la 265. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 285. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele trei amendamente, 290, 291, 292, sunt caduce. Trecem la amendamentul 200. 93 și 294. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 295. Vreți să verificăm 293 și 294? S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296, 297, 298 sunt caduce și trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 299. E caduc. Iar următorul amendament, 300, de asemenea e caduc. Trecem la amendamentul 301. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Ă, îl votăm, îl votăm. 84. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm. S-a deschis votul. Je ferme le vote. Votul s-a închis la amendamentul 84. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. Nu ridicați mâna. Da, domnule Piper. Deci, 17. Votăm amendamentul 17. Uh, o luăm de la capăt. 17 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă 19 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Econ 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Econ 2 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Econ 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mandamentul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ, Econ 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 8 pentru, împotriva, abțineri respins. Econ 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 a fost retras. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Record 9 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52 a fost retras. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi este clar. Verificăm. Am deschis votul la amendamentul 53. Votul s-a închis. Nu, nu era deloc clar la 53. Este respins 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56 devine caduc. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Șaptezeci doi pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 73. Șaptezeci și 79, 81 și 87 cu toate devin caduce. Trecem la 77 pentru împotriva abțineri. Nu este clar. Deschidem votul. Votul s-a închis. Amendamentul 77, așadar, se adoptă. se devine caduc, 80 acum. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 75, 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Monumentul 61 devine caduc. 88. Acum. Vă deranjează ideea de vot pe părți? Pentru că avem un vot în două părți, bun. Votăm prima parte atunci. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Și se adoptă partea a doua. Pentru? împotriva, abțineri și se respinge. Acum supunem la vot raportul final și am deschis votul. Votul s-a închis. 28 pentru, 9 împotriva, două abțineri. Raportul domnului Piper este adoptat. Revotăm din nou amendamentul domnului Vin Van den Kamp și deschid votul. Vă rog să votați. Doamna Țapardel, nu ați votat. Ok, am închis votul. Și se adoptă, fără probleme, 39 la 5 la 0. Mandatul de negociere este adoptat și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Ne întoarcem la pachetul mobilitate și tarificarea rutieră. Doamna Robodalon este raportor, dar și domnul Clun și domnul Salini se vor exprima. Cine dorește să părăsească sala, poate să o facă, dar în liniște, vă rog frumos. Thank you. C'est mieux de laisser quelques secondes pour le... parce qu'il y a un peu de... Allez, sortez en silence si vous devez sortir, hein Vă rog să părăsiți la liniște, după cum spuneam, dacă doriți să o faceți. Allez, chers collègues, nous allons continuer à présent. Dragi colegi, continuăm cu un subiect cu totul și cu totul diferit, însă foarte important, în legătură cu pachetul uh, mobilitate, primul pachet mobilitate. Practic, avem 2309 amendamente care au fost depuse, repet, 2309 amendamente prezentate. Asta arată cât de mare este interesul pe care îl uh, demonstrează comisia noastră pe acest subiect. Raportorul, doamna raportor și raportorii din umbră acum vor trebui să lucreze din greu, din răsputeri, pentru a încerca să ajungă la niște amendamente de compromis înainte de votul prevăzut pe 29 mai. Sunt perfect conștientă de faptul că nu va fi ușor, dar știu că veți, veți da dovadă de posibilitate de muncă în echipă și că veți reuși. Deci, uh, vă urez uh, o muncă rodnică, astfel încât să ajungeți uh, la niște compromisuri cu majoritate stabilă. Dau cuvântul doamnei raportor, în primul rând, în legătură cu Eurovinieta și faimoasa directivă omonimă și apoi uh, discutăm, voi cere de asemenea părerea Comisiei Europene și doamna raportor va trage niște concluzii mai apoi. Doamna Rovodalon, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește data votului, nu cred că e vorba de 29 mai, pentru că este vorba de Strasburg eu credeam că e 24, doamna președinte. Deocamdată 24 mai, nu pe 29. Da, 24 și apoi uh, vom încerca să mergem și la plenară. În sfârșit, da, dragi colegi, stimați raportori din umbră, s-au depus mai bine de 484 de amendamente legate de această eurovinietă. Deci 483, de fapt, de amendamente pe această parte din pachet. Asta demonstrează interesul pentru viitorul sistemului de tarife rutiere în Uniunea Europeană. Nu o să intru în detaliu cât privește toate propunerile conținute, dar v-aș spune care sunt principalele orientări pe care le văd eu în acest raport. În primul rând, văd că există un sprijin masiv pentru eliminarea progresivă. Doamna raportor, se întrerupe mi se pare că sunteți cam zăpăciți, spune doamna <laughs> raportor. Deci văd că practic există o, un sprijin masiv uh, pentru a elimina progresiv eurovinieta și pentru a merge către un sistem pe uh, distanța parcurs efectiv pentru a pune în aplicare efectiv principiul utilizatorul plătește pe străzile și autostrăzile noastre. Unii își doresc această eliminare să aibă loc în 2029 pentru toate vehiculele, alții își doresc data de 2024, alți deputați vor să facă distinția între vehicole ușoare și vehicolele grele. Uh, dar cred că există un consens pe fond pentru ca a spune că sistemul de viniete trebuie să dispară. Discuția privind datele și scadențele va interveni ulterior. Trebuie deci să găsim un echilibru bun în compromisurile noastre. Am luat notă de propunerea unor deputați care doresc să mențină eurovinieta pentru vehicule ușoare. Eu cred totuși că toată lumea sau majoritatea își dorește ca până la urmă și aceste vehicole ușoare să facă parte din domeniul de aplicare al directivei. Apoi, principiul poluatorul plătește. Sunt destul de dezamăgită de faptul că anumiți colegi uh, nu sunt așa de ambițioși și își doresc uh, Uh, să aibă o taxă pentru uh, costurile externe și pentru a uh, modula plata în funcție de emisiile efective de CO2. Nu trebuie să scădem nivelul de ambiții exprimat de comisie. Din potrivă, internalizarea costurilor externe ale transporturilor rutiere este una de actualitate și trebuie să traducem în faptă ce ne-am angajat în cadrul combaterii schimbărilor climatice. Ideea este de a ajunge la un moment istoric când vine vorba de aplicarea principiului poluatorul plătește, dar bineînțeles că va trebui să nu uităm și să se petrece la Comisia Envi în acest sens. În, în sfârșit, în ceea ce privește Eh, gradul de acceptare al sistemelor de plată, mă bucur că toți deputații practic merg pe direcția pe care o indic eu, în sensul de a lua în considerare factorul socioeconomic când vine vorba de diferitele tarife aplicate. În sfârșit, mai mulți deputați au eh, spus că ar trebui să existe un sistem de majorare în zonele muntoase care sunt mai sensibile la traficul, traficul rutier și, de asemenea, să nu uităm nici impactul acestor măsuri în zonele periferice. În sfârșit, există un risc uh, legat de excluderea contractelor de concesiune existente, care nu fac parte din uh, aceste prevederi. Bineînțeles că trebuie să luăm în calcul aceste contracte, echilibrul lor, însă ele pot fi modificate, adaptate pentru a se adapta la legea europeană a scuti aceste contracte ar însemna că nu vom pune în aplicare aceste dispoziții în 10-20 de ani și asta în mai multe țări europene. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Acum deschidem dezbaterile. Dau cuvântul imediat domnului Bach. Uh, Domnul Bach, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportoarei pentru activitatea pe care o face deja de ceva vreme. Am avut două reuniuni ale raportorilor din umbră și am discutat despre definiții și de asemenea despre puncte ceva mai puțin critice și am reușit să cădem de acord. De asemenea, știm că mai sunt multe situații dificile care, de asemenea, vor duce la dezbateri uh, controversate și suntem ambițioși, suntem curajoși, uh, spre deosebire de Consiliu, care nu procedează în același fel, nu ține cont de consecințe și nici nu știe încotro doresc să se îndrepte statele membre. Și pornind de la aceasta, cred că ar fi bine să ne lăsăm ceva marjă de manevră pentru negocieri. De aceea îmi exprim și eu sprijinul uh, și aș vrea să spun că ar trebui să procedăm la fel de ambițios și pe viitor. Trebuie de asemenea să avem discuții în continuare pentru că sunt subiecte care nu au fost abordate încă de raportoare, cum ar fi uh, costurile pentru ambuteiaje, care țin de costurile externe și și aici există păreri diferite. De asemenea, acceptabilitatea în rândul populației mi se pare foarte importantă. Acesta va fi un subiect important pentru că șoferii în acest moment uh, sunt un pic circumspecți spun că în prezent plătesc deja destul de mult uh, prin acele taxe aplicate camioanelor, cele incluse în combustibil și uh, prin alte tipuri de taxe. Și împovărarea acestora suplimentară, evident, aceasta trebuie bine argumentată și de asemenea trebuie să încercăm să mm, ținem lucrurile într-un cadru bine organizat. Riscurile contractelor existente, aceste riscuri implicate mi se par de asemenea foarte importante și va trebui să mai discutăm despre aceste lucruri, pentru că siguranța juridică este un aspect important pe care trebuie să-l solicităm. Trebuie să vedem uh, ce facem cu uh, contractele existente, cum pot fi ele adaptate din punct de vedere legislativ, astfel cât uh, regulile să fie conforme și pe viitor. Cu siguranță uh, vor exista păreri contradictorii, dar cred că această, acest fel în care am procedat este corect și o susțin pe raportoare iar principiile de bază, utilizatorul, respectiv poluatorul plătește, trebuie aplicate, de asemenea și cel referitor la uh, cei care au emisii mai mari de CO2. Și aceste principii au fost recunoscute și trebuie să le susținem în continuare. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Domnul Andalen. Ja, goedemorgen. Um, <clears throat> ik denk... Vă mulțumesc foarte mult! și bună ziua! Cred că ideea principală cu acest, cu acest utilitor care plătește nu este ceva de contestat, dar nu cred că ne așteaptă o sarcină ușoară, doamnă președinte, și cred că vom avea ceva gropi în șosea, ca să zic așa, în fața noastră. am început să discutăm aceste taxe rutiere, dar e o dezbatere care a început pentru că inițial ne doream să fie mai puține camioane pe șoselele noastre. De asemenea, e o discuție deci, uh, legată de alte aspecte, de fapt, aspecte general de protecția mediului, de, deci de moduri de transport uh, mai bune pentru mediul înconjurător. Acesta a fost punctul de plecare, însă văd că lucrurile sunt diluate, doamnă președinte, și discuția pe care o avem aici la nivelul raportorilor din Umbra, mi se pare că este o discuție care Uh, se concentrează în jurul banilor. Dorim să impunem taxe și impozite uh, de tot felul în Uniunea Europeană. Cam asta ne preocupă, se pare. Mai sunt și alți colegi care doresc să-și promoveze propriile marote, ca să zic așa. Unii sunt fani de trenuri sau de transport feroviar. Și încearcă să introducă acest subiect și aici, în acest uh, dosar. Deci, încă o dată, cred că ne așteaptă niște momente complicate uh, în această discuție. Și vreau să vă spun, doamna președinte, că am fost uh, dezamăgit de ce au spus anumite grupuri în legătură cu um, anumite moduri de transport mai prietenoase cu mediul mă gândesc la autobuze și motociclete, ele permit uh, uh, depășirea unor probleme de circulație, de aglomerație și pot fi și uh, bune pentru mediul înconjurător. Mă gândesc la autobuze, așadar, dar și la motociclete. Nu trebuie uitate nici acestea. Sunt surprins că nimeni nu vorbește despre autobuze în aceste măsuri. Spun că nu sunt bune pentru mediul înconjurător. Din potrivă. Uh, și acesta este un punct important pentru grupul meu politic. Și, în sfârșit, doamnă președinte, se pune întrebarea ce facem în continuare. Trebuie să ne preocupe mai ales calitatea. În acest demers. Se vorbește despre presiunea timpului, despre faptul că nu trebuie să zăbovim prea mult în această discuție. Eu nu asta doresc, pentru că cel mai important aici uh, este uh, calitatea. Cea mai importantă este calitatea și nu viteza. Ziceți că vorbim să votăm pe 24 mai. Noi la ECR nu ne dorim așa ceva, pentru că ni se pare că uh, e vorba de un raport care este nu apare la momentul potrivit, în condițiile care noi avem o vizită în mai la Rotterdam, unde vă discutăm cu oamenii din domeniul portuar, etc. Suntem ocupați și deci trebuie să votăm după 24 de mai, după aceste evenimente. Deci, în concluzie, E clar că direcția este trasată, dar va fi dificil să menținem uh, direcția. Am depus amendamente și aș vrea să știu și ce cred colegii. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Delen. Vreau să vă spun că am ales data de 24 mai, uh, nu în funcție de agendele fiecăruia. Am și misiuni și delegații nu asta este cel mai important. Ideea este ca primul pachet să fie adoptat în aceeași zi. Și am mai spus acest lucru. Nu dorim ca acest pachet să fie împărțit în bucăți din punct de vedere al votului. votului. Toate directivele și toate textele relevante din acest prim pachet vor fi votate în aceeași zi și apoi la plenară. Domnul Richei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru calitatea textului său și pentru rapiditatea cu care a organizat negocierile și discuțiile ehm, chiar înainte de termenul limită de depunere a amendamentelor, împărtășim ambiția generală a raportului. Noi credem că este direcția potrivită pe care trebuie să o urmăm, poate într-un mod mai clar și mai omogen. Ehm, mă refer la principiul cel care poluează plătește uh, aplicabil tuturor categoriilor de autovehicule și tuturor categoriilor de șosele și de drumuri. Uh, pentru că deocamdată se aplică doar facultativ din partea statelor membre și totul trebuie să fie cuprins în acest cadru și atunci dispar discrepanțele și avem o coexistență pașnică între diferitele moduri de transport. E nevoie de coerență, e nevoie de vizibilitate și uh, o abordare omogenă. Și cum a spus și George Adinaur, Știm că va fi o discuție dificilă împreună cu Consiliul, dar avem și o logică și o morală în aceste prevederi. Și avem și uh, un grad uh, destul de ridicat de, ac- uh, de acceptare din partea celor care sunt implicați. Deci ar trebui, mai ales în Franța, spre exemplu, să avem un retur față de efortul uh, consimțit. Uh, poate dacă se face ceva la nivel global, vom ajunge la un uh, rezultat, nu știu, parțial, însă mă gândesc că uh, va fi foarte greu să punem de acord miniștrii de transporturi și de finanțe, să fie cu toții de acord. Apoi s-au evocat contractele și concesiile. Uh, Uh, nu știu dacă citiți presa, am uh, fost cam neliniștit. Cred că în presa s-a înțeles greșit ceea ce am propus noi. Da, evident e nevoie de stabilitate juridică, evident există directive referitoare la aceste contracte, trebuie respectate, însă trebuie să dăm dovadă de coerență și să asigurăm stabilitatea juridică a acestor contracte. Observația mea este următoarea. Contractele pentru concesii sunt contracte de internalizare, adică de amortizare a structurilor, a infrastructurilor și a, a, um, a Eh, cheltuielilor aferente de întreținere. Deci, aceste contracte trebuie și ele să fie supuse acestui cadru. Deci, fără să fie destabilizate și să fie aduse la nivelul general al eh, dispozitivelor uh, prevăzute. Și aici nu cred că vom avea nesiguranță juridică. De asemenea, am vrea să definim exact cine anume ar putea să uh, Evident, trebuie întâi să așteptăm un acord din partea statelor membre, dar cine ar putea să introducă și niște dispozitive fiscale la nivel național? Uh, am dorit ca și colectivitățile locale să aibă posibilitatea Uh, să poată instaura astfel de dispozitive fiscale, pentru că ele vor exista la diferite niveluri în cadrul național și ar trebui să existe și un cadru regional sau uh, uh, în jurul orașelor. Ar fi foarte important ca și colectivitățile locale astfel să poată participa. Și o ultimă observație, am vrut să includem într-o categorie aparte autoturismele cu vechime, aș spune istorice, Um, care uh, ar risca astfel, deși nu mai au posibilitatea de a circula, să fie supuse unor taxe ridicate. Eu mă gândesc că acestea fac parte din patrimoniul nostru de loc- locomotor și ar fi păcat. Uh, deci, per total, suntem de părere că în principiu, vom reuși să avem o majoritate amplă în jurul acestor ambiții care trebuie să fie ridicate, cu atât mai ridicate, pentru că așa spunea și George, că cu cât discuțiile cu Consiliul vor fi foarte aprinse și e nevoie de o marjă de manevră. Da, văd că sunteți sensibil la mașina lui Charles de Gaulle uh, DS. Citroen. cuvântul domnul Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu raportoarei. În primul rând pentru proiectul de raport, dar și pentru colaborarea foarte bună. A fost foarte bine, pentru că este un subiect extrem de complex. Cuvintele și faptele uh, sunt atât de îndepărtate încât uh, abia le putem imagina acest lucru. Lucrez de 14 ani la Parlament și uh, principiile utilizatorul plătește, uh, poluatorul plătește, concurență corectă, concurență loială, e bine, niciodată nu au existat contradicții. Însă, când ajungem la implementare sau când spunem este vorba despre concurență neloială aici, toată lumea cade pe spate. Și cred că trebuie să fim autocritici, pentru că dacă noi acționăm așa, nu trebuie să ne mirăm că Consiliul face același lucru. Și totul nu a început cu o taxă pentru rețeaua rutieră. Totul a început cu uh, taxa care a fost introdusă pe calea feroviară, care a fost introdusă în mod obligatoriu acum ani de zile pentru fiecare locomotivă per kilometru de trasă, fără să existe contradicții. Și, într-adevăr, calea feroviară nu este uh, poluatoare, însă, uh, cu siguranță este mai puțin poluatoare decât uh, camioanele care circulă pe rețeaua rutieră. Cu toate acestea, există taxe pentru toate cele, se cunoaște foarte bine în ce măsură au fost uh, uh taxate, uh, a fost taxată această rețea a căii feroviare. Și nu se întâmplă același lucru cu rețeaua rutieră. În permanență constatăm că Uniunea Europeană și statele membre uh, favorizează datele rutiere, care sunt uh, foarte poluante, și sunt sancționate alte sectoare în, defavoarea acest, în favoarea acestora. Și atunci putem să formulăm cât de frumos vrem noi obiectivele noastre de mediu, pentru că niciodată nu vom reuși să obținem nimic. Trebuie să ținem cont că traficul este răspunzător pentru 40% din uh, poluare, din emisiile de CO2. Asta în afara orașelor. În orașe este răspunzător de 70% din poluare. Și dacă dacă nu vom schimba acest lucru, nu vom proteja mediul și nu uh, vom îmbunătăți situația. Și nu trebuie să reinventăm roata. Pentru că Elveția ne arată de ani de zile cum funcționează lucrurile. Acolo există o taxă pentru camioane care a fost introdusă pentru a finanța uh, tunelul Gotha, care este de trei ori mai mare decât uh, cel mai mare tunel din Germania și este o taxă care este valabilă pentru toate camioanele pe toate stra- străzile, pe toate drumurile, mai, pentru camioane mai mari de 3,5 tone. De aceea este bine să uh, facem acest lucru, să transferăm taxa și asupra vehiculelor mai mici și asupra uh, străzilor de alt tip decât uh, autostrăzi. Și nu se poate ca elvețienii să fie pur și simplu mai deștepți ca noi. Noi trebuie să recunoaștem că au făcut bine acest lucru, să le mulțumim pentru ideea pe care ne au oferit-o și să le urmăm modelul. Sigur, poate au reușit pentru că nu sunt membru al Uniunii Europene, dar avem și noi nevoie de un astfel de model. Tariful este limitat nu se ține cont de toate accidentele, nici de toate uh, daunele de mediu, daunele de poluare. Vorbim și nu se poate să continuăm cu subvențiile care sunt oferite uh, în prezent. Au fost investiți mulți bani uh, în această direcție. Este bine să uh, motivăm uh, șoferii să circule mai puțin. Trebuie să ne gândim și la cofinanțare. Am discutat uh, când am fost cu comisia noastră într-o delegație în Spania și am mers cu autobuzul pe o autostradă grozavă care fusese construită cu bani europeni, uh, cofinanțată din această sursă. Sigur că ne așteptam la un trafic foarte uh, intens și la fiecare jumătate de oră trecea câte un camion. Iar pe vechile drumuri, uh, pe drumurile naționale, uh, era o coadă de camioane. De ce se întâmpla acest lucru? Pentru că exista o taxă de autostradă pe care șoferii de camioane doreau să o evite, motiv pentru care mergeau pe drumurile naționale unde nu exista o astfel de taxă. Și nu se poate să continuăm să investim bani, să construim uh, din bani europeni rețele rutiere care să nu fie utilizate. Banii europeni trebuie utilizați uh, pentru a investi în infrastructuri și, de asemenea, trebuie aplicată o astfel de taxă. Nu se poate ca cu banii care sunt obținuți din taxele rutiere din alte străzi să construim, să finanțăm uh, drumuri și construcția de infrastructură care să nu fie ulterior taxată. Deci avem nevoie de o taxă rutieră care să fie obligatorie peste tot, la fel ca la calea feroviară, avem nevoie de uh, flexibilitate în acest sens, pentru că și la cale ferată lucrurile sunt la fel, în țările baltice taxa este mai mare, în altele este alta, avem nevoie așadar de un prag minim, nu de un prag maxim și, de asemenea, întreaga rețea trebuie să fie implicată și abia atunci putem să progresăm, putem să asigurăm mobilitatea și să protejăm mediul. Vă mulțumesc! Thank you, dear chair. Mulțumesc, uh, spune doamna Chilonen. Uh, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc uh, în primul rând raportoarei și echipei sale grozave. Știu că ați făcut o treabă foarte bună deja în ultima vreme, mai ales că au fost foarte multe amendamente. Cred că am cooperat și am colaborat foarte bine și că putem să găsim cu adevărat o soluție. Și trebuie să încercăm să găsim o soluție, nu să combatem absolut toate problemele, pentru că acest lucru este dificil. Este mai simplu să te lupți cu toate problemele și mai greu să încerci să găsești soluția potrivită. Cred că ideea de bază, utilizatorul plătește, poluatorul plătește, acest principiu este cât se poate de clar. Pentru toată lumea. Însă există în continuare probleme, de exemplu relația cu uh, transportul public și modul în care sprijinim acest sector. Ar trebui să o facem mai bine decât în prezent și cum acționăm, cum lucrăm în ceea ce privește sectoarele regionale, pentru că acestea trebuie tratate diferit față de zonele urbane, zonele periferice Trebuie să ținem cont de zonele în care există mai mulți oameni, în care trăiesc mai puțini oameni, unde transportul este mai intens sau mai puțin intens și să ținem cont de diferențele acestea. De asemenea, statele membre, modul în care verifică aceste lucruri. Deci trebuie să venim cu uh, soluții flexibile la diferitele zone și în funcție de fiecare stat membru, pentru că trebuie ținut cont și de situația națională. Dar dacă venim cu sisteme flexibile, deschise, inteligente și să ținem cont de datele uh, aferente, atunci putem să găsim o soluție care să se potrivească fiecărui stat membru, mai degrabă decât să spunem că există o soluție unică care trebuie aplicată tuturor în aceeași măsură. Dacă este să introducem excepții, trebuie să ne gândim bine la acestea să fie niște situații rezonabile. Dar ceea ce facem în mod obișnuit, ne luptăm unii împotriva celorlalți, calea ferată, autobuzele, mașinile, motocicletele, în fine, toate aceste lucruri, cred că ar trebui să renunțăm la aceasta și să ne gândim în permanență că multimodalitatea este foarte importantă. Cum putem să sprijinim uh, principiul multimodal și aplicarea acestuia și în astfel de situații? Și trebuie să ne gândim și la transportul public, dar și la cum putem să conectăm, respectiv să sprijinim cele mai bune soluții. Pentru că, în ceea ce privește autostrăzile, observăm că sunt multe uh, mașini conduse de o singură persoană care merg toate în aceeași direcție, dar nu sprijinim ideea de uh, a Uh, șerui aceste transporturi, de a merge mai multe persoane într-o singură mașină. Și ar trebui să punem accentul și pe asta. De asemenea, trebuie să ne gândim cum interconectăm taxarea, care este deja aplicată în statele membre în anumite situații de transport și cum uh, o legăm într-o manieră inteligentă de ideea europeană pentru că nu dorim să începem aici o mare luptă cu statele naționale în contextul uh, acestei taxe deja existente în domeniul rutier. Cred că cel mai important mesaj ca urmare a acestor amendamente a fost că iarna, de fapt, a surprins pe toată lumea, toată Europa anul acesta și Ceea ce am spus și la întâlnirea uh, raportorilor din umbră, încercăm să venim cu banii de la Eurovinietă pentru a asigura siguranța rutieră sau siguranța transportului și pentru a asigura uh, zone de parcare sigure. E bine, trebuie să vedem cum putem să asigurăm parcări securizate în funcție de uh, orice condiții și cum putem să le și de asemenea trebuie să ne gândim cum putem să le asigurăm în toate anotimpurile și sigur că indiferent de condițiile meteorologice. În primul rând, trebuie să ne schimbăm modul de a gândi. De asemenea, aici, uh, la comisie, trebuie să facem acest lucru. Și, de asemenea, în cadrul echipei care se ocupă de Eurovinietă. Pentru că ținem cont numai de locul nostru, sprijinim numai o idee pe care o avem fiecare și, susținând astfel de puncte de vedere, este greu pentru Cristin și echipa ei să găsească o soluție alături de noi. Dar dacă dăm dovadă de deschidere, dacă ne gândim că avem un obiectiv important comun, atunci putem să găsim soluții bune dacă colaborăm. Și de asemenea, cred, de dragul lui Jens Nielsen, și vă spune asta în suedeză. Trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, trebuie să luptăm acum, astfel încât să devenim campioni mondiali în ceea ce privește Eurovinieta. Mulțumesc! Transmit mesajul cu multă căldură, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, doamnă Kilonen și că ați terminat uh, cu um, ceva care le evocă pe colegul nostru decedat, Jans Nielsen. Doamna? Urmează doamna Aiuto. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru tot ce a făcut cu acest dosar și mă bucur că a reușit să mențină pozițiile ambițioase și curajoase care ne parvin de la Comisia Executivă și conținute în acest raport, pe care îl sprijin, așa cum sprijin, deși propunerea inițială a Comisiei, sprijin și acest uh, raport. Și, de pildă, mă bucură ideea de trecere de la sistemul uh, bazat pe timp la cel bazat pe distanța parcursă. Acesta este un progres extraordinar. Am uh, depus o serie de amendamente pe două direcții. În primul rând, să se sublinieze importanța reinvestirii costurilor externe sau costurilor legate de aglomerația în trafic bani care să fie reinjectați în sistemul de transporturi. Pentru noi acesta este un lucru foarte important și asta va îmbogăți, practic, resursele sectorului transporturilor, care este deficitar uh, în anumite regiuni, în anumite state negre. Un alt uh, progres deosebit se referă la transparență, fie că e vorba de investițiile efectuate cu vizibilitatea necesară față de utilizatori care trebuie să știe ce rezultate se obține, că e vorba de siguranța rutieră, că e vorba de un impact pozitiv asupra sănătății și asupra mediului. Orice investiții au loc, trebuie ca cetățenii imediat să perceapă și să înțeleagă care sunt uh, modificările pozitive care au fost aduse. Și apoi transparență că vine vorba de rapoartele care trebuie trimise de către statele membre. Iar când vine vorba de compromisuri, da, suntem de acord cu extinderea domeniului de aplicare la alte moduri de transport. Iar cât privește extinderea acestor măsuri la rețelele secundare de drumuri, aici suntem uh, destul de sceptici. Trebuie analizat cu atenție uh, impactul um, acestor măsuri, mai ales asupra firmelor mici de transport, dacă este să facem această extindere sau lărgire a uh, domeniului de aplicare. În ceea ce privește zonele de parcare, e bine să se investească în crearea de, de parcări, așadar, parcări uh, cu condiții decente pentru cei vizați în primul rând, deci mai ales șoferii. Și deci să nu uităm că și pe plan economic ei trebuie să fie susținuți într-un fel, pentru că degeaba par- creezi parcări superbe, dar care sunt exorbitante, foarte scumpe și care nu o să fie niciodată folosite, mai ales de micile firme de transport și logistică. Și în sfârșit sprijinim uh, ideea de earmarking, deci de um, marcare uh, bugetară a anumitor resurse uh, dar și uh, anumite măsuri legate de rapoartele care trebuie să fie trimise. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iuto. Deschid uh, discuțiile. Domnul Cor, în primul rând. Ja, vielen Dank, liebe Christine, besten Dank. Mulțumesc, uh, mulțumesc, dragă Cristina, pentru munca ta și doresc să mă concentrez pe patru puncte. Costurile generate de către blocaje, acestea sunt suportate deja astăzi de utilizatori. De aceea, creșterea acestor taxe ar duce la o dublă împovărare. Acestea trebuie eliminate din directivă, de aceea ar trebui să profităm acum de această șansă de a le elimina de pe acum, respectiv uh, cele care există să poată expira. Nimeni nu dorește să stea în blocaje și cei care stau deja acolo plătesc deja cu timpul lor, cu nervii lor și cu combustibilul consumat. În al doilea rând, avem nevoie de o obligativitate uh, a plății uh, taxelor. Pe de o parte vorbim de bani bine investi- investiți pentru că uh, sunt uh, îmbunătățite infrastructurile rutiere, pe de altă parte este sprijinită durabilitatea în, și mobilitatea în acest sector. Taxele uh, referitoare în funcție la uh, distanța parcursă sunt singurele corecte. Cele care se referă la timp nu sunt potrivite și nu sunt uh, conforme cu costurile infrastructurii și nici nu oferă o motivație suficientă pentru o, un transport mai curat și mai eficient. De aceea, acestea uh, trebuie introduse, iar Comisia trebuie să își susțină uh, obiectivele, dar într-o manieră mai ambițioasă. În ultimul rând, eu nu sunt un mare prieten al excepțiilor, însă există excepții care sunt rezonabile. Una dintre ele ar fi să dai uh, posibilitatea statelor membre să poată exclude de la aplicare uh, vehiculele istorice, pentru că ele sunt până la urmă bunuri culturale. Mulțumesc! Mulțumesc! de Mulțumesc, domnul Vim van den Kamp are cuvântul. Vreau, voorzitter, dank u zeer. Ehm, <clears throat> mulțumesc, uh, doamna președinte. La început uh, aș dori să mulțumesc uh, lui Cristin pentru raportul cât se poate de clar pe care l-a realizat și de asemenea pentru abordarea foarte clară. Pentru că trebuie să fim cinstiți. Trebuie să ne concentrăm pe acest sector care este foarte important. Sunt am discutat foarte mult despre ecologizarea acestui transport și cred că a sosit momentul ca Uniunea Europeană să acționeze cu adevărat pe această direcție. Cred de asemenea că au existat câteva opțiuni greșite. Și aș dori să încep cu o întrebare. Transportul în zonele rurale. Transportul uh, cu mașina într-un oraș, în, într-o zonă rurală din Franța. Sigur că trebuie să ne gândim și la astfel de zone, pentru că am impresia și Cristin s-a implicat foarte mult sunt persoane care locuiesc în orașe unde există autobuze și un transport public. Dar trebuie să ne gândim și la alte aspecte, pentru că vom pierde uh, încrederea votanților dacă uh, abordăm uh, aceste lucruri în același fel și în zonele rurale. Pe anumite segmente rutiere rurale, dacă este să ne uităm la uh, străzile din Germania, de exemplu, uh, îmi imaginez că am putea să gestionăm traficul și de asemenea ar putea fi introduse taxe. Trebuie să ne gândim și la uh, străzile naționale, care trebuie taxate astfel încât transportul rutier să fie mutat de acolo pe autostrăzile în care deja am investit. Și alți colegi s-au referit la aceste lucruri, de exemplu, taxele de uh, congestionare. Dacă este să ne gândim la aceste costuri, pornind de la uh, distanța parcursă și de la emisiile de CO2, cred că este suficient. Nu poți să vorbești despre. Uh, nu poți să aplici în taxe unor colegi care lucrează la DHL, de exemplu, și care stau în niște blocaje de trafic și sunt uh, sancționați pentru timpul pe care îl petrec acolo. Domnule Koch, eu sunt împotriva uh, sublinierii ca punct de referință a unor uh, anumito, anumite direcții. Haideți să ne gândim. Dacă avem nevoie de bani pentru uh, solicitanții de azil, pentru primirea acestora, pentru altfel de situații de urgență, nu putem să spunem pur și simplu, bun, banii respectivi au venit uh, de la bugetul pentru taxe de stradă și atunci uh, trebuie să procedăm într-un anumit fel. Nu. De asemenea, trebuie să ne gândim la punctul referitor la motoare. Știu că sunteți uh, interesate aceste aspecte, așadar mă voi referi la ce a spus și domnul Van Dalen, care a spus că se poate declara anumite lucruri. Și, doamnă președinte, aud uh, tot felul de lucruri din partea Consiliului care spune că ne referim la o perioadă de 20 de ani de implementare, ceea ce este complet lipsit de sens. Sper așadar că doamna Delon va reuși să introducă aici o perioadă mult mai scurtă de introducere, de implementare. Și, sigur, trebuie să luăm decizii. Domnule Van cu tot respectul, poate că pe 24 mai mă voi însura și nu voi putea să votez. Cred că această abordare este periculoasă. Și aș dori să sper că luăm lucrurile în serios, pentru că Uniunea Europeană trebuie să lucreze. Vorbim mult, este o bulă care se autoalimentează și nu este neapărat conectată cu realitatea pe alocuri. Mulțumesc, domnule Vin Van Cap. Am înțeles că dacă vă căsătoriți, nu ne invitați, nu? Sau cum? Pe eventual nu s-a prevăzut la, în calendar acest lucru. Deci pe 24, dacă aveți o oră de piscină sau dacă, eu știu, aveți alte activități extrașcolare, trebuie totuși să veniți la vot. Bun. Domnul Peter Lundgren, aveți cuvântul. Mulțumesc. så mycket och eh, stort tack till herr Koch som nämner kulturarvet som vi har i form av... Eh, Mulțumesc. Aș vrea să mă uh, refer și eu la moștenirea culturală, la cele vehicule istorice care au fost menționate. Un Volvo, de exemplu, din 1900 82, care nu are uh, nicio pată de rugină, 100.000 de kilometri, la bord, acesta este o mașină prietenoasă cu mediul și nu e nevoie să inventăm noi mașini. Deci eu sunt de acord cu domnul Koch. Este vorba despre o moștenire culturală de care trebuie să ținem cont pe viitor, pe care trebuie să o și prezervăm nu mă interesează cu adevărat că Uniunea Europeană să vină cu taxe suplimentare pe care să le colecteze mai ales în ceea ce privește utilizatorii infrastructurii. Aceasta este o competență națională. De exemplu, în Olanda avem uh, subvenții în uh, domeniul silviculturii, unde lemnul uh, trebuie subvenționat. Și Calea ferată, de asemenea, se găsește într-o situație catastrofală. Nu avem suficienți bani, nu au fost investiți ba, suficienți bani pentru uh, mentenanță și este uh, periculos să mergi cu trenul în Suedia, aș spune. De aceea, mi se pare că vehiculele, uh, mașinile sunt singura alternativă sigură. Și camioanele mai mari, tirurile, din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai bună investiție de mediu. Pentru că dacă este vorba despre distanțe mai lungi de parcurs, atunci și uh, camioanele mari ar trebui să uh, poată să parcurgă aceste distanțe, pentru că ele împoverează cel mai puțin drumurile. Și sigur că se poate face mult mai mult pentru mediu și protecția acestuia, dacă stăm să ne gândim. Și astea, acestea, un, astfel de măsuri uh, înseamnă mult mai mult decât colectarea de taxe. Taxele uh, de uh, implementare, de mentenanță a infrastructurii, e bine, Uniunea Europeană dorește uh, să colecteze acestea direct uh, în bugetul său și asta ar duce la un fel de confiscare a unor bani de la statele naționale. În uh, anumite zone din Suedia avem autobuze în care circulă 2-3 călători și aceasta este o problemă, pentru că aceste autobuze circulă, fie că sunt goale, fie că transportă 2-3 călători. Și aproape că ar fi mai bine să fie oferite mașini care să uh, transporte călătorii, decât să lăsăm pur și simplu să circule autobuze de mari dimensiuni, goale sau cu 2-3 călători. De aceea nu ar trebui să creștem în permanență taxele. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este contraproductiv. Mai degrabă traficul ar trebui optimizat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lundgren. M-am înscris și eu ca și ultimă intervenție și apoi am să acord un minut domnului Kramer. De ce avem noi dezbaterea aceasta astăzi referitor la Eurovinietă? Asta e adevărata întrebare. Tocmai pentru că suntem în prezența unei lumi care se schimbă. Lumea noastră se schimbă, se modifică. De ce? Pentru că uh, apare mai ales poluarea. Poluarea este o adevărată boală a secolului 21. Și în momentul în care avem 500 de mii de decese premature în Europa din această cauză, ce facem? Așteptăm să mai avem în continuare camioane mari pe autostrăzi, pe drumuri, mașini, camioane utilitare, autovehicule utilitare și vreau să vă amintesc că mare parte uh, Uh, din acest autovehicule, oamenii sunt de unii singuri în mașinile acestea. Și domnule Lungren, dumneavoastră când spuneți, și nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că da, uh, nu avem nevoie de camioane pe drumuri. Uh, noi ceea ce spunem este că aceste camioane mari, mici cum ar fi, trebuie să fie puse pe cale ferată și asta ne va permite să luptăm împotriva poluării. Deci, trebuie să vă ajutăm să faceți acest lucru, să ajutăm statele membre să-și modifice logica. Schimbarea de logică, de raționament, este una importantă și nu spun asta pentru noi doar. Dar gândiți-vă, lucrăm pentru vi generațiile viitoare și lumea pe care o construim noi Uh, dacă noi intervenim, va fi una oribilă, pentru că chiar și atunci când e vreme frumoasă și există vârfuri de poluare, ce facem? Spunem oamenilor în vârstă, stați în casă, copii, nu mergeți în parc, stați în casă, pentru că, uitați, e poluare și s-ar putea să fie uh, uh, nociv pentru sănătate, femeile însăcinate, stați în casă. Asta nu e o lume. Deci fiscalitatea ecologică, de fapt, este o șansă, un instrument pentru a schimba modul nostru de viață, viața noastră în general. Da, e adevărat că uneori pare mai greu. Acum, întrebarea pertinentă este ce facem? Trebuie să implementăm principiul cel care polată plătește și acest principiu trebuie să fie aplicat peste tot. Da, pentru că ne-am luat niște angajamente în domeniul climei. Un al doilea aspect care pentru mine e important. Ce fel de inteligență vom avea pe viitor? în ceea ce privește aceste taxe colectate. Și când am discutat cu colegii din Elveția, care au venit și ne-au spus, stați puțin, păi uitați, fretul nostru funcționează foarte bine, uitați cât de bine funcționează, uitați cât am investit pe cale ferată, uitați-vă cât, uh, câte locuri de muncă am creat. Elvețienii nu se joacă cu mărunțișuri. Punem 10%, 20%, 30%. Nu două treimi din uh, câștiguri sunt investite în moduri de transport alternative. Și când ne uităm la moduri de transport alternative, incredibil, să știți că asta funcționează. Funcționează și pentru creștere și pentru ocupare. Uh, funcționează și în termeni economici, funcționează și în termeni de competitivitate, toată lumea are de câștigat. Așa trebuie să vedem lucrurile. Și în încheiere aș mai adăuga un lucru. Eurovinieta nu trebuie să fie o constrângere, obligație, ci să fie considerată drept o șansă de a demonstra că la un moment dat fiscalitatea nu e doar așa ca să îi uh, afectezi pe unii, ci este o șansă de a reconstrui mobilitatea în așa fel încât să fie una a secolului 21. Domnule Kramer, ați cerut încă un minut, vă rog. Monsieur Wim van de Kamp, monsieur Kramer, și apoi ça vous. Domnul Kramer și apoi dumneavoastră, domnule Wim van de Kamp. Da, dați-mi voi un punct de procedură. Vreți? Vă rog. Kramer een korte vraag heeft, dan ben ik ermee eens dat hij het woord neemt. Da, dacă cineva are o întrebare, sunt de acord să, să îi se dea cuvântul, dar dacă e vorba de o a doua intervenție, să știți că obiectez. Obiectez și vreau să se noteze obiecția mea. Alors, Monsieur Kramer, votre... Domnule Kramer, care era întrebarea? Nu voiam să adresez o întrebare, ci voiam să reacționez la... Oratorul este întrerupt. Este interzis să se facă acest lucru? De când este interzis așa ceva? Vă rog, vă rog, domnule Kramer, aveți un minut. Voiam să mă refer la aspectele legate de zonele rurale. Acolo uh, taxele sunt foarte scăzute, nimeni nu se supără, dar dacă este introdusă o taxă uh, în alte zone, cum ar fi cele pentru autostradă, atunci acelea nu pot să crească foarte mult. De asemenea, pe 24, dacă stabilim data, dacă ne căsătorim noi doi atunci, atunci Peter Van Dalen poate eventual să întâlnească o majoritate și voiam să subliniez acest lucru, că astfel are o șansă. Da, mulțumesc foarte mult. Și acum mă uit la Comisia Europeană, având în vedere dezbaterile, doamna Berner. Bună ziua, doamna Elizabeth Berner. Vă rog, aveți cuvântul din partea Direcției Generale MUV. Bună dimineața tuturor! Suntem uh, foarte încântați de raportul acesta și de felul în care au evoluat dezbaterile. Doamna Revu Dallon a venit cu un sprijin foarte clar față de propunerea comisiei și a și consolidat-o pentru a, pentru a implementa și mai bine principiul cel care poluează plătește. Și ne bucurăm foarte mult că există un interes puternic față de acest dosar din partea comisiei TRAN și din fața comisiei ECON și ENVI de asemenea. Acum, în ceea ce privește sistemul de impozitare, de taxare, uh, raportorul și câțiva dintre noastre ați propus niște extindere ale sferei de acoperire ale directivei către uh, drumuri secundare și către motociclete. E ceva foarte pozitiv din punct de vedere al Comisiei pentru că asta ne va permite să avem uh, un sistem de impozitare coerent, pe o scară mult mai largă și trebuie să ne amintim că e vorba de o directivă, directivă care oferă statelor membre posibilitatea să facă acest lucru atunci când consideră că este potrivit, având în vedere circunstanțele. Apreciem și amendamentele referitoare la aplicarea nediscriminatorie a, uh, pentru diferite categorii de autovehicule, mai ales uh, aplicarea la autovehicule legere, ușoare și utilitare cât mai repede cu putință. Uh, salutăm și amendamentele referitoare la vehiculele cu zero emisii, în așa fel încât să consolidăm sprijinul acordat acestora. Apoi, în ceea ce privește utilizarea instrumentelor disponibile. Știm că există un nivel de ambiție foarte ridicat Uh, pentru că știm că uh, statele membre își doresc să avem o impozitare pe distanță și nu pe timp. Uh, unii au cerut mai multă flexibilitate, deci va trebui să fim în măsură să discutăm niște termene mai realiste, poate. Diferite grupuri au sugerat de asemenea și posibilitatea de a aplica niște costuri externe uh, și taxe de trafic, asta independent de uh, impozitarea pe infrastructură. Uh, s-au făcut câteva apeluri ca să avem un sistem uh, introdus progresiv, dar care să devină obligatoriu. Aceste modificări cu siguranță ne vor apropia de aplicarea principiului uh, cel care poluează plătește. Deci aici e ceva pozitiv, mergem în direcția potrivită, însă trebuie să vedem și în mod realist ce anume se poate face, uh, ce putem obține în discuțiile cu Consiliul. După cum știți, Comisia este de asemenea favorabilă ideii de a reinvesti aceste venituri în, transporturi, uh, în sectorul transportului. Deci, putem investi în transport multimodal, în cale ferată, uh, putem investi în siguranță, putem investi și în mentenența uh, drumurilor existente. Dar propunerea noastră a fost mai prudentă decât pozițiile asumate aici în comisia dumneavoastră. Uh, în vederea pozițiilor exprimate de statele membre pe earmarking. Acum mă bucur să văd că există sprijin larg pentru acele măsuri care vizează o acceptabilitate ridicată din partea utilizatorilor, deci o transparență despre felul în care vor fi utilizate aceste venituri. Și în final obligația de a avea parcări sigure de-a lungul uh, drumurilor și șoselelor. Unii consideră că asta va face parte și din acele instrumente pentru a spări acceptabilitatea, dar și siguranța, condițiile de siguranță în care vor uh, uh, conduce șoferii. Deci e un subiect cu care putem găsi o punte și cu siguranță că asta reiese din diferitele propuneri pe care le discutăm astăzi. Acum câteva uh, cuvinte referitor la prudență de care ai nevoie față de anumite amendamente pe care le-am văzut. Mai întâi, în ceea ce privește schimbările substanțiale din sistemul de taxare. Noi, în propunerea comisiei, am vrut să avem maxim 5% de modificări a acestor costuri și venituri comparativ cu anii precedenți și ținând seama de inflație. 5% e deja o sumă considerabilă pentru utilizatori și mai mulți dintre dumneavoastră au cerut mai multă flexibilitate și eventual o schimbare mai uh, acută. No, s-a sugerat 15% din partea doamnei raportor, dar mă gândesc că e un maxim. Asta e maximul la care putem merge. E deja mai ridicat decât uh, schimbarea de 10% care e în, uh, în directiva pentru concesiuni și Aplicarea unor reguli diferite pentru contractele de concesiuni e o linie roșie pentru noi. Aceste concesii sunt investiții și contracte pe termen lung și asta nu ar trebui să justifice totuși o imunitate a operatorilor privați uh, față de uh, regulile comune care se aplică în sistemul de impozitare peste tot în altă parte. După cum am spus deja, Comisia se sprijină pe deplin posibilitatea de a avea acest sistem de earmarking, dar aici trebuie să ne gândim la implicații ce anume este considerat drept o modificare considerabilă din față de sistemul actual de impozitare. Evident, ne dorim niște reguli mai flexibile, dar în același timp nu trebuie să ne uităm și la sporirile considerabile uh, ale taxelor și trebuie să ne asigurăm că acționăm prudent aici. În mod asemănător, împărtășim obiectivul de a promova coeziune socială și teritorială și uh, au fost idei foarte bune pe acest subiect și anume să oferim uh, o reducere pentru navetiști, cei care fac naveta. Însă sugestia deocamdată este să oferim asta doar în uh, zonele urbane mari. Mm, noi ne-am gândit că asta s-ar putea să fie contraproductiv și ar agrava traficul și congestia. Și uh, dacă vrem să ușurăm povara pentru navetiști, asta nu cred că trebuie să se aplice doar uh, zonelor urbane uh, mari și aglomerate, ci și unor zone rurale unde nu există alternativă de transport. Apoi, sistemul de impozitare nu este foarte potrivit pentru internalizarea anumitor costuri. Eu mă gândesc că asta se poate prelua la nivel de asigurări. Sistemul de impozitare uh, ne permite acum să avem drumurile cele mai sigure și Ideea de a uh, cere tuturor să plătească pentru eventuale accidente pe anumite tronsoane, nu știu dacă e o idee foarte bună. În orice caz, așteptăm să discutăm uh, detaliile împreună cu dumneavoastră și vă mulțumesc încă de pe acum pentru sprijinul larg exprimat față de această directivă. Mulțumesc și acum redau cuvântul doamnei uh, raportor Revodalon pentru concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor deputați din comisia noastră pentru diferitele intervenții. Da, aveți dreptate și mă adresez mai ales lui George, Dominic, doamnei Aiuto. În uh, introducerea mea n-am discutat despre alocarea uh, veniturilor și acel earmarking, pentru că, din punctul meu de vedere, mă gândesc că poate ar fi trebuit să discutăm despre asta încă de la prima ședință a raportelor din umbră. Evident că e un subiect foarte important, dar uh, am să mențin propunerea și anume că vom găsi niște compromisuri cât mai largi cu putință pe aceste puncte, pentru că sunt puncte importante în așa fel încât să avem acceptabilitatea acestui sistem în uh, tranziția dinspre eurovinet spre impozitare. N-am vorbit despre asta, dumneavoastră ați vorbit despre asta și ați făcut-o foarte bine, așa că nicio problemă la următoarea ședință a raportorilor din umbră vom discuta și despre această chestiune, un subiect indispensabil. Și doream de asemenea să indic comparativ cu contractele de concesiuni care au fost evocate de mai multe ori. Eu cred că modul în care Dominic Richel le-a abordat era pondul cel mai corect și pertinent. Ele, în momentul de față, nu țin cont de principiul cel care poluează, plătește și costurile externe. Deci acea latură va trebui să fie modificată în aceste contracte de concesiuni. Știm care sunt regulile juridice, care este uh, siguranța juridică necesară, însă asta Uh, nu împiedică faptul că propunerea de directivă care nu se mai numește eurovignetă, ci euroredevență, insist asupra numelui, e bine, trebuie să fie de asemenea o propunere aplicabilă acestor contracte. În ceea ce privește data de vot, sunt absolut de acord cu doamna președinte și anume că trebuie să votăm pachetul acesta de mobilitate pe 24 mai. Vă amintiți, acum un an de zile deja, Comisia Europeană a, a prezentat acest nou pachet mobilitate. Noi ne-am luat angajamentul, pentru că l-așteptam cu nerăbdare de multă vreme. Ne-am luat angajamentul să facem munca necesară pe acest pachet și cred că uh, toți raportorii din umbră sunt motivați și sunt gata să lucreze din greu, din răsputeri, în așa fel încât să găsim uh, un, uh, o versiune solidă a textului care să fie gata pentru 24 mai. Acum, dacă mai sunt și alte ședințe care sunt prevăzute, în principiu, Uh, sunt și momente în care deputații sunt prevăzuți, uh, sunt prezenți în Parlament, uh, dacă e vorba de o ședință a comisiei, așa că nu fac griji. Un alt aspect care a fost evocat, referitor la șoselele și drumurile secundare pe care vrem să le includem aici. Nu propunem asta într-un mod așa de sus în jos și am uh, obligat ca toate drumurile secundare să fie uh, supuse unui sistem de redevență. Evident că statele membre și autoritățile locale sunt cele care trebuie să determine ce șosele sunt pertinente pentru a fi acoperite. Deci nu e ideea că trebuie să plătim de, ca să mergi de la un stat la altul. Nu. Ideea este să vedem astăzi care sunt acele drumuri secundare utilizate pentru a evita autostrăzile sau drumurile cu taxă. Deci, principiul acesta de poluator, cel care poluează plătește, trebuie să fie pus în aplicare, dar asta nu înseamnă că toate șoselele europene, indiferent de care ar fi ele, vor trebui să fie implicate în sistem. Nu, nu, nu e cazul. Așa că trebuie să fim uh, conștienți de asta. Iar în ceea ce privește luarea în considerare a transporturilor publice, uh, Uh, pe șosele, pe drumuri, mă gândesc la autocare, autobuze. Am avut o discuție pe acest subiect în prima noastră ședință cu raportorii din umbră. Poate e nevoie de modificări, însă nu trebuie să existe nicio derogare de la principiul cel care poluează plătește. Va trebui să luăm în considerare totuși destinația, felul în care este utilizată șoseaua tocmai pentru autobuze sau autocare, cele care ne permit să avem acces la ultimii kilometri dintr-o călătorie care nu sunt acoperite altfel. Mă gândesc, spre exemplu, cu trenul. Și avem obiectivul de a respecta calendarul, de a lucra în așa fel încât să avem amendamentele de compromis cele mai solide. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru angajamentul lor și pentru munca depusă. Mulțumesc, doamna Răvodalon. Deci, textul referitor la euroredevanță va fi votat pe 24 mai la ora 9. Și continuăm. Trecem acum cu textul referitor la impozitare. Am să dau cuvântul doamnei Clun, după care vor avea posibilitatea să intervină raportorii din umbră și alți colegi. Și apoi am să invit Comisia Europeană să ia cuvântul Doamna Clun, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. După cum s-a spus deja, e un dosar strâns legat de dosarul precedent și de redevanțe și de felul în care vom impozita pe viitor autovehiculele pe șosele și trebuie să uh, ne asigurăm că cele două, impozitarea poate fi foarte ridicată, cele două sunt legate în propunerea comisiei și trebuie să reducem ponderea de taxare și aici e vorba de vehicule grele de marfă. Inițial, această propunere ă, era și ea cuprinsă în directiva Eurovinietă. Sunt absolut de acord cu ideea de a aplica aceste taxe la vehicule grele de marfă pentru o perioadă de 5 ani. Eu am propus să fie un sistem simplificat în așa fel încât să avem flexibilitate suficientă și să nu fie o povară administrativă pentru statele membre și să ținem seama și de diferitele circunstanțe la nivel național. De aceea am propus să reducem ratele inițial uh, comparativ cu ceea ce a propus Comisia. Și trebuie să vă spun că sunt absolut de acord cu ideea de a impozita pe kilometri și nu pe timp. Cred că asta e ceva foarte bun, trebuie să fie luat în considerare în abordarea noastră. Și asta va permite statelor membre să beneficieze de flexibilitate pentru a adapta acest uh, principiu în funcție de circumstanțe. Eu cred că e totuși o competență a statelor membre, de aceea abordarea noastră trebuie să ofere această flexibilitate. Am primit 41 de amendamente care acoperă uh, o gamă largă de subiecte și vreau să subliniez faptul că ideea principală este de a acorda flexibilitate sporită statelor membre în sistemul de uh, impozitare. Putem discuta și despre impozitarea referitoare la emisii de CO2, deși nu este cuprinsă aici, în sfera de acoperire a acestei directive. În fine, per total, având în vedere tonul amendamentelor, eu cred că trebuie să recunoaștem că uh, E un text uh, scurt, dar foarte important, în așa fel încât să oferim acea flexibilitate necesară statelor membre referitor la felul în care vom modifica abordarea noastră uh, față de impozitare, care poate fi o povară destul de grea pentru IMM-uri. Și din discuția precedentă, e clar că asta a reieșit destul de uh, limpede, mai ales pentru IMM-uri. Pentru că acestea utilizează întreaga rețea din întreaga Europa, și acum, evident, știm că există și vehicule grele de marfă care transportă uh, bunuri dintr-un colț al altul al Europei, deci e un subiect bun faptul că sunt acoperite și acestea. Acum, Aștept cu nerăbdare dezbaterile noastre și colaborarea noastră viitoare, care cu siguranță va fi una foarte bună și vom fi gata să votăm pe 21 mai, spune doamna uh, raportor, iar uh, tonul amendamentelor merge în direcția potrivită. Uh, ne apropiem de propunerea comisiei, așa că sunt încrezătoare, vom reuși să ajungem la un acord în așa fel încât să votăm pe 24 mai, spune de această dată doamna raportor. Merci beaucoup, madame Clun. Alors... Mulțumesc, doamnă Clun. Nu, nu e pe 21, ci pe 24 martie, uh, mai. O să repet iarăși și iarăși astăzi. Deci 24 mai. Nu, no, am spus 24 Eu am auzit 21. Uh, Bun, 24. Faceți ce, ce vreți, dar pe 24 mai, orice ar fi la ora 9, veniți. Mulțumesc, doamnă Clun. Doamna Țapardel are cuvântul. Doamna președintă, mulțumesc și raportorului pentru prezentarea făcută. În ceea ce privește calitatea mea de raportor din partea grupului socialiștilor și democraților, opinia mea este că Uniunea Europeană are nevoie de un transport eficient și fiabil, care să răspundă la o gamă largă de provocări de ordin socioeconomic, dar și de mediu. În acest sens, consider că putem vorbi despre introducerea tarifării accesului la rețeaua rutieră în funcție de distanță, în paralel cu reducerea taxelor anuale pe vehicule este adevărat că taxele existente la nivel european arată că la acest moment taxele anuale nu reflectă utilizarea reală a infrastructurii și din acest motiv nu sunt eficace dacă ne referim la reducerea poluării și stimularea unor operațiuni mai puțin poluante. în consecință pe termen mediu și lung obiectivul nostru va fi de a introduce taxele de trecere care și au dovedit deja eficacitatea în câteva state membre în special din perspectiva creșterii investițiilor în infrastructură doresc însă să atrag atenția raportorului și comisiei și asupra unor potențiale riscuri pe care le prezintă această propunere spre exemplu dacă această măsură stimulează sectorul transporturilor prin reducerea costurilor globale diminuarea și apoi eliminarea acestor taxe pe vehicul ar putea avea un efect, un uh, efect negativ asupra bugetelor autorităților locale sau naționale și de aceea trebuie avut în vedere ca schimbările de ordin fiscal să aibă loc treptat și doar în cazul în care se va introduce taxarea în funcție pe distanță și de asemenea să lăsăm o oarecare flexibilitate și statelor membre. Acestea sunt elementele pe care le-am subliniat și în cadrul amendamentelor pe care le-am depus. Din câte am văzut, ă, aceasta este, să spunem, ă, atitudinea generală a tuturor raportorilor pe acest dosar. Deci noi suntem gata pe 24 de mai să adoptăm acest raport. Mulțumesc frumos, doamna președintă, mulțumesc raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnule Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă Cred că se potrivește foarte bine raportul domnei Clun cu ceea ce ne parvine de la Comisie. Deci este o omogeneitate. O coerență. O coerență și cu directiva precedentă, din punctul meu de vedere, acea directivă privind uh, eurovinieta, dânsa a plecat, dar la asta m-aș referi. Deci, în sfârșit, astfel lucrurile să fie în perfectă coerență. Apoi, suntem de acord cu ce a spus domnul raportor? Adică, trebuie să existe o abordare omogenă a diferitelor etape și secvențe, pentru că e vorba de uh, o măsură în cinci pași, care nu va fi ușor de pus în aplicare nici pentru statele membre, nici pentru cei vizați de aceste taxe, deci trebuie ceva un pic mai omogen și, bun, poate că e nevoie și de ceva măsuri de armonizare tehnică între diferitele măsuri dispozitive. În general, însă, propunerea de la Comisie este bună și raportul este foarte bun. Până la urmă, nu a primit prea multe amendamente și nu cred astfel că vor fi probleme cu acest raport, care va fi foarte bun pe acest subiect permițându-se, deci, o, o abordare bună, bună și pentru IMM-uri, bună și în punctul de vedere al uh, fiscalității, al taxelor și impozitelor care uh, trebuie și el îmbunătățit, așa cum trebuie îmbunătățită și situația de pe drumurile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Riche, domnul Kramer. Vielen Dank. Mulțumesc! Cu această legislație fiscală apar probleme, pentru că nu este un proiect european, ci este o chestiune ce ține de competența statelor membre. Și sigur că uh, în statele membre se fac multe tâmpenii cu legislația din domeniul fiscal. Eu vin din Germania și a auzit toată lumea de scandalul diesel. Fiecare litru diesel este uh, subvenționat de către contribuabilul german cu 18 eurocenți, chiar dacă știm că uh, emisiile uh, sunt foarte uh, toxice, 600.000 de uh, decese anual ca urmare a emisiilor de nitrogen. Și, toate, și cu toate acestea, dieselul este subvenționat în continuare. Uh, Mă bucur însă că avem această dezbatere și mulțumim pentru prezentare. Mă bucur de asemenea că putem colabora atât de bine. Și dacă avem o taxă suplimentară pe care dorim să o introducem, atunci ar trebui să analizăm mai mulți factori, printre care greutatea, pentru că am povestit aceste istorii legate de diesel. Dieselul consumă ceva mai puțin combustibil decât uh, vehiculele pe benzină. De, de aceea, acum 30 de ani în Germania s-a uh, închis această subvenție. Dar pentru că subvenția era atât de mare, uh, vehiculele au devenit tot mai mari și mai grele și bilanțul după 30 de ani este unul negativ, chiar dacă atunci, la început, a fost pozitiv. De aceea considerăm că greutatea trebuie luată în considerare atunci când vorbim despre impozitare, de asemenea emisiile de CO2, dar și particulele uh, de praf și celelalte emisii. Și Comisia Europeană ar trebui să țină cont de toate aceste lucruri, pentru că dacă dorim să investim mai mult pentru a proteja mediul și pentru a proteja sănătatea oamenilor, atunci uh, nu ar trebui să fie uh, sancționați cei care fac acest lucru. Dar, nu ar, dar cei care umblă cu vehicule uh, murdare ar trebui să fie taxați suplimentar. Aceasta este propunerea mea. Știu că este dificil de implementat, dar m-aș bucura dacă măcar pe parcursul dezbaterii s-ar ține cont de o astfel de propunere. Mulțumesc, domnule Kramer. Domnule Lundgren. Mul mulțumesc, deci. Vreau să vă reamintesc că am mai discutat deja de un aspect uh, și anume că da, trebuie să fim uh, ecologici, să nu emitem uh, prea mult dioxid de carboi, carbon. Însă vreau să vă spun că eu respect mult mediul, dar îmi place să și merg cu mașina. Și vreau să vă spun că pe mine mă preocupă cel mai mult uh, ce se va întâmpla cu mașinile. Însă trebuie reamintesc că sunt o serie întreagă de vehicole și de mașini care nu poluează așa de mult. Uh, și poate că mm, ar trebui să ne inspirăm din acele exemple de mașini care circulă, dar nu sunt poluante. Aș dori să existe o concurență echitabilă între diferitele moduri de transport, de asemenea. Așadar, trebuie spus că nu există totuși dovezi uh, aduse față de o serie de afirmații, cum ar fi că trebuie să avem uh, căi ferate mai rapide, mai sigure și așa mai departe. La noi, în Suedia, sunt niște uh, regiuni unde nu avem decât păduri și nimic altceva. Nu poți să îi obligi pe oameni să facă ceva. Nu poți cu forța să-i faci să ia trenul pe acești oameni. Nu poți Uh, pur și simplu uneori să ai o alternativă alta decât uh, mașina. Uh, și uneori s-ar putea să ai nevoie să mergi cu un camion sau ceva asemănător cu un vehicul greu pentru că nu ai cum să faci altfel. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să transporti lemnul din pădure, nu ai cum să faci altfel. Și atunci eu nu aș dori să taxăm aceste vehicole grele. sau să le taxăm, dar să ne gândim și la mentenanța infrastructurilor, la finanțarea acestora. Uneori aceste lucruri nu se vede neapărat la nivel național. Practic, foarte, puține, foarte puțin din banii din aceste taxe se vor duce la mentenanță și întreținere. Deci, încă o dată, să vedem unde merg acești bani. Trebuie să știm. Bun, acum dau cuvântul celor de la Comisia Europeană, dacă sunt aici printre noi și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, deoarece ce pot să spun? Este un document, un raport foarte bun, foarte clar, amendamentele sunt clare. Știm bine că pentru anumite state membre aceste taxe sunt ceva sensibil, delicat. Noi am încercat cu propunerea noastră să simplificăm lucrurile și ați propus să se facă lucrurile într-o etapă unică, însă atenție, dacă facem asta, trebuie să permitem statelor membre în mod flexibil să, flexibil să acționeze înainte de 2024, înainte de intrarea în vigoare a, a directivei. Asta e ce vreau să spun. Bineînțeles că astea sunt legate și de raportul precedent. Ideea este că avem același obiectiv împărtășit, dorim să mergem cu toții pe aceeași direcție și să vedem ce putem face și până unde putem merge, având de vedere și ce își dorește Consiliul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Werner. Doamnă Clun, puteți să spuneți uh, ultimele cuvinte în legătură cu acest raport. Da, mi se pare că el uh, arată că există un consens Însă, încă o dată, repet, uh, taxarea, fiscalitatea este uh, o prerogativă națională, iar Parlamentul se află într-o procedură de consultare numai. Consiliul poate să ia în considerare avizul Parlamentului, dar nu este ținut sau obligat să-l și respecte. Deci, atenție! În orice caz, este doar un aviz, repet, și Consiliul nu e obligat să accepte ce spunem noi, însă cred că avem posibilitatea reală de a ajunge la o poziție comună și totul va fi foarte bine. Se va vedea asta și la următoarea întâlnire a răbătorilor din umbră de luna, vi- luna viitoare. Mulțumesc tuturora și Comisie. Mulțumesc, doamna Clun. Vreau să reamintesc că votul va avea loc pe 24 mai la ora 9. Domnule Salini, bună ziua! Interoperabilitatea sistemului de taxare rutieră electronică. Îi dau cuvântul, deci, domnului raportor și apoi vor rezista dezbateri cu raportorii din umbră. Domnule Salini, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Raportul se referă la decizia justă a Comisiei de a revizui o directivă legată de această taxare rutieră că, electronică, care are niște lacune, iar Comisia, pe bună dreptate, propune doi obiect, două obiective pe care noi le împărtășim, eu cu siguranță le împărtășesc, și cred că și Parlamentul le, le, le împărtășește în general. Pe de o parte, ideea este de a face o încercare astfel încât să uh, armonizăm sistemele de taxare electronică rutieră pe plan uh, european, adică să avem această abordare pe plan tehnologic. Există o serie de tehnologii legate de acest serviciu și ideea este de a avea uh, un criteriu pentru a armoniza aceste măsuri iar apoi interoperabilitatea, care ar însemna și un al doilea obiectiv uh, fundamental, și anume acela de a reduce impactul care astăzi este foarte e, uh, grav, și anume faptul că există foarte multe taxe electronice neplătite uh, mai ales pe plan transfrontalier. Uh, iar aceste lucruri trebuie reflectate mai ales în procedura de follow-up. În cazul anumitor plăți care pune astăzi o serie întreagă de probleme de ordin juridic și nu puține în uh, ideea următoare ca, de pildă, un operator dintr-o țară să poată să intervină uh, pentru a cere banii în altă țară de la un conducător auto care nu a plătit. Deci există o problemă și atunci lipsește baza sau temeiul juridic și cu siguranță lucrurile trebuie să fie mm, îndreptate și mai ales la articolul 5 și 6 din propunerea Comisiei lucrurile sunt foarte bine realizate în acest sens. Deci, în orice caz, uh, suntem pe calea ce bună, avem o bună bază de plecare, mai ales când vine vorba de acest temei juridic și eu am discutat o, o primă versiune a textului cu raportorii din umbră și am și primit o serie de amendamente. Acum, pe plan tehnic, foarte tehnic clar, e vorba de frecvențe. Există astăzi de fapt, Comisia propune că vine vorba de plata, platforma de taxare electronică, se propun niște frecvențe și aici Comisia propune o trecere de la 5,8 uh, giga, giga la 5,9 GHz care ar însemna să ne plasăm într-o logică de sistem inteligent de transport. Am discutat uh, între noi și și cu raportorii din umbră și cumva părerea generală este una negativă pe marginea acestei propuneri, deoarece costurile de absorpție al acestei tranziții vor fi cu siguranță mai mari decât beneficiile scontate. Și atunci, poate că ar fi mai bine și mai realist pe undeva să menținem frecvența de 5,8 și apoi să vedem cum putem să facem să existe mai multe sinergii între cele două sisteme și să facem ceva pentru a evita interferențele de asemenea. Un al doilea aspect tehnic se referă la sistemele de lectură, de citire a uh, plăcuței de înmatriculare, AMPR, eu personal, dar, nu, numai, dar și raportorii din umbră, unii dintre ei, nu toți, spunem că poate că ar trebui să facem ceva, chiar dacă există această idee neîmpărtășite. Ce propun eu? Ideea este ca acest sistem MPR să nu facă parte din discuția actuală. Astăzi, acest sistem este unul foarte folosit și el poate fi folosit ca bază de plecare pentru a impune alte tehnologii de aplicare ale taxei, taxele electronice rutiere. Însă, bineînțeles, este un sistem care este mult mai puțin fiabil acesta decât celelalte trei soluții tehnologice de care vorbește de altfel și Comisia. Și atunci trebuie să înțelegem, pe de-o parte, dacă există condiții de a garanta același nivel de fiabilitate și să introducem această tehnologie în lista celor indicate, sau dacă nu cumva este cumva contradictoriu să combinăm această tehnologie cu altele mai mature și mai avansate. Pentru că dacă unul dintre obiectivele din uh, directivă este aceea de a reduce uh, taxele neplătite, atunci e clar că ne trebuie tehnologii care, mai ales când vine vorba de plată, să fie mult mai fiabile decât cele folosite astăzi. Al doilea aspect uh, tehnic, dar și juridic, se referă la propunerea de a introduce de către Comisie, această propunere este făcută de a introduce lista de tehnologii într-un paragraf uh, specific uh, dedicat și aceasta este, la, este larg împărtășit um, între noi, între noi, deci cu raportorii din umbră. Iar această listă este ceva esențială uh, în directivă și nu trebuie uh, să facă parte dintr-o anexă modificabilă prin act delegat, ci să fie, facă parte efectiv din corpul dispozitiv. Avem în amendamentul 300 539, unde se vorbește despre proiectele pilot care se referă și la noi tehnologii care nu sunt menționate ca atare în directivă. Bine, este o deschidere față de aceste tehnologii. Știm foarte bine că Comisia își dorește un sistem mai uh, rapid, adică mai ușor de adaptat la evoluțiile tehnologice, dar noi suntem convinși că chiar și prin codecizie se pot menține niște idei, și anume, pe de o parte, să avem uh, directiva uh, esența sa respectată și, pe de altă parte, să avem posibilități, prin anexe sau prin alte posibilități, de a ne ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Un alt aspect tehnic se referă la propunerea pe care unii colegi au făcut-o, și anume de a introduce în textul dispozitiv un alt aspect, și anume uh, plata, uh, plățile din mediul urban, adică taxele de drum din mediul urban, sunt lucruri care nu făceau parte din directiva actuală. Motivele sunt corecte din punctul meu de vedere, pe de o parte din punct de vedere juridic, pentru că una este taxa de drum, de tunel sau de pod, adică infrastructuri cu anumite finanțare, uh, și alta este să vorbești despre uh, taxele percepute în mediul urban pe drumuri, pe străzi. Și atunci, uh, cu colegii din raportul din umbră, am zis că nu putem să comparăm aceste două sisteme diferite. Dacă le-am uh, apropia, ar însemna niște probleme, niște costuri tehnice, administrative pentru autoritățile de resort, costuri care, pe care încă nu le putem încă cuantifica suficient, deci niște riscuri pur și simplu care nu pot fi uh, prevăzute ca atare. Deci o serie de elemente tehnice, dar și juridice, care, din punctul meu de vedere, pot fi uh, eliminate dacă eliminăm sau dacă ținem deoparte aceste taxe rutiere urbane uh, de dispozitivul directivei. De asemenea, am mai discutat ceva la întâlnirea cu raportorii din umbră, un element general și esențial care se regăsește în multe amendamente. Este vorba de următoarele. Transferul unei părți semnificative din ceea ce apare în primele, primele texte sau primele schițe de decizie înspre directivă. Sunt lucruri care nu sunt uh, neapărat tehnice, dar esențiale, care trebuie să figureze în directivă ca atare și și aici am cooperat foarte bine și cooperăm foarte bine cu Comisia, încercând să vedem câte din aceste elemente din decizie n-ar trebui cumva să fie, să, să fie conținute în directivă. De pildă, la articolul 2, definiții, noi definiții, cum ar fi service provider, interoperability, constituency, etc. Lista este foarte lungă. Apoi, mai sunt elemente din decizie care ar fi transferate către directivă și acestea vizează cerințele pentru furnizorii de serve, servicii, pentru utilizatori, etc. În sfârșit, mai sunt alte elemente esențiale subliniate de colegi legate de date de tratamentul datelor și am cerut o opinie de la Comisia Libe, care, bineînțeles că se va concentra foarte mult pe protecția datelor cu caracter sensibil. Și apoi, după ce avem acest aviz de la Libe, vom transmite și amendamentele de compromis. Eu cred că avem toate datele care ne trebuie și la următoarele ședințe cu raportul din umbră vom putea cu siguranță să continuăm cu acest raport. Foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnule Salini, și începem dezbaterea. Dau cuvântul doamnei Șenalova, colega noastră. Aveți cuvântul. Děkuji, paní předsedající, za slovo a ehm, já se velmi stručně v podstatě vyjádřím k těm bodům, které nastínil pan zpravodaj už na schůzce stínových. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca depusă. Ehm, am avut o ședință a raportorilor din umbră foarte fructuoasă și cred că dezbaterea evoluează în uh, modul pozitiv. Uh, evident, suntem de acord cu multe din punctele subliniate de colegul nostru și anume frecvențele pentru uh, impozitarea electronică să rămână la 5,8 GHz. De asemenea, suntem de acord și cu faptul că lista de tehnologii care poate fi utilizată pentru impozitarea electronică ar trebui să apară direct în corpul dispozitiv al, al textului. Însă, în continuare, trebuie să mai discutăm uh, Uh, și despre directivă și despre posibilitatea de a recupera sumele da, ce sunt datorate. Mă gândesc că asta ne dorim cu toții. Și un alt aspect se referă la felul în care pot fi citite în mod automatizat plăcuțele de înmatriculare, pentru că asta va simplifica cu totul sistemul de percepere a taxelor și sistemul de recuperare a taxelor datorate. Eu cred că domnul raportor a făcut un rezumat foarte bun a diferitelor domenii de discuție. Nu vreau să intru acum în detalii. Însă ceea ce doresc să spun e că e vorba de puncte esențiale asupra cărora va trebui în continuare să ne mai aplecăm împreună cu ceilalți raportori din umbră. Însă oricum, vreau să vă mulțumesc pentru spiritul de deschidere de care dați dovadă și mă bucur că vom putea colabora în continuare. Din partea ALDE are cuvântul domnul Telișca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, voi vorbi în, domnului, în numele domnului von Luttenberg, care nu a putut să participe pentru că este la o reuniune a raportorilor din umbră în calitatea sa de uh, membru la Comisia Regii. Are însă câteva puncte pe care dorește să le exprime. În primul rând, uh, în ceea ce privește elementele esențiale care ar trebui să fie transferate către, de la directiva se trec către uh, următoarea, ei bine, se dorește evitarea duplicării textului și eliminarea incertitudinilor. Lista de tehnologii ar trebui să fie introdusă în anexă și nu în textul principal al proiectului, iar flexibilitatea este absolut necesară pentru a putea adapta, a ne putea adapta la evoluțiile tehnologice în loc să uh, devină un obstacol. Aceasta ar trebui să fie o decizie tehnică și nu una politică, iar Comisia ar trebui să dea un mandat în acest sens uh, celor competenți, iar implicarea Parlamentului uh, ar putea să ducă la uh, întârzieri. De asemenea, este foarte important să ținem cont de toate instrumentele și, în fine, ar trebui ca în domeniul de aplicare al acestei uh, directive să fie incluse toate uh, instrumentele și de asemenea aspectele tehnice. Asta am avut de spus în numele colegului meu. Mulțumesc! Uh, så mycket, fru Domnul Dalunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în suedeză, dacă sunteți de acord. Sunt trei puncte pe care doresc să le subliniez. În primul rând, avem nevoie de un cadru care să nu se refere numai la drumurile noastre, ci și la anumite regiuni și zone. Pentru că există mulți navetiști care uh, circule transfrontalier sau merg în vacanță și, și în ceea ce privește transportul de mărfuri. Deci tot sistemul trebuie să funcționeze. Apoi, interoperabilitatea. Este aceasta marea provocare în fața căreia ne găsim, pentru că trebuie să ne asigurăm că totul are o anumită finalitate. Și, de asemenea, este foarte important ca principiul utilizatorul, respectiv generatorul, plătește să fie cel care uh, este prezervat. Pentru că scopul nostru este de a crea un sistem durabil, mai puține emisii, dar și un trafic mai puțin intens pe drumurile noastre și în felul acesta o conectivitate mai bună. În rest, uh, doresc să mulțumesc pentru acest raport. Domnule de Lungrin, doriți să luați cuvântul? Nu. Alors, on passe tout de suite à la Commission, madame. Trecem la Comisie și dau cuvântul uh, reprezentantei Comisiei. Doamne Werner. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului Salini, raportorului, pentru sprijinul pe care îl acordă comisiei, uh, propunerii comisiei. Este într-adevăr o propunere cu adevărat tehnică și este important pentru digitalizare și pentru interoperabilitate ca lucrurile să funcționeze bine. Amendamentele referitoare la cele mai importante întrebări referitoare la proviziile, uh, prevederile uh, transferabile de la SETRE la mm, directivă au fost abordate. Există amendamente care au fost uh, înaintate de toate grupurile politice de la Parlament și sunt foarte importante pentru că se referă la principiul de bază al directivei, organizarea pieței și drepturile și obligațiile categoriilor de actori, remunerarea, consilierea și transparența acceptăm uh, acest transfer, iar intenția Parlamentului de a da mai multă prioritate, respectiv de a acorda o importanță mai mare a acestor elemente, integrându-le în uh, textul principal al directivei, este interesantă. Vă rog să fiți informați că președinția Consiliului a înaintat uh, textul de compromis care merge pe aceeași direcție, așadar cred că, de fapt, vorbim despre un aranjament stabilit. Există însă un element, domnul în amendamentele domnului Salini, pe care nu îl sprijinim, ce referitor la excluderea sistemului de recunoaștere automatizată a plecuțelor de înmatriculare. El spune, domnul Salini spune că mm, are o credibilitate scăzută, însă mulți membrii de la Parlament uh, au o perspectivă nuanțată asupra acestui punct și consideră că este un aspect important, mai ales pentru taxarea în zonele urbane. Noi dorim uh, să păstrăm așadar această posibilitate. În ceea ce privește uh, viitorul legislației, a existat uh, o discuție privind frecvența care să fie utilizată. Sigur că ar fi de dorit să există, existe frecvențe compatibile cu ETS-ul, comparabile, însă uh, în acest moment am stabilit să rămânem la 5,8, care era frecvența propusă inițial. Posibilitatea piloților uh, există uh, în acest moment, se face transferul între decizie și directivă, așadar nu există nicio problemă în acest sens. Și un alt amendament care a fost sprijinit este extinderea sistemului uh, de schimb de informații cu privire la infracțiunile privind neplata taxelor rutiere și accesul la regimul uh, pentru zonele urbane sau alte taxe precum uh, vinietele și altele. Comisia dorește ca toate taxele și sistemele de taxare să fie implementate și considerăm că aceste amendamente sunt utile și vor fi luate în considerare. Unii dintre dumneavoastră au sugerat de asemenea în amendamente că statele membre nu ar trebui să fie doar obligate să schimbe informații cu privire la identitatea infractorilor, respectiv a celor care nu au privit taxele rutiere, ci să uh, se sprijine reciproc și în ceea ce privește recuperarea creanțelor. Comisia, respectiv propunerea prevede deja acest lucru, dar ca un al doilea pas posibil la 5 ani după implementarea, uh, respectiv uh, intrarea în vigoare a directivei. Însă înțelegem că doriți să accelerați această direcție. Este o idee bună pe care putem să o sprijinim, deci sprijinim aplicarea imediată a acestei propuneri. Mulțumesc, domnule Aveți cuvântul pentru a trage concluziile. Nivelul, adică- Da, vedeți că, într-adevăr, uh, avem consens și în ce privește această citire automată a plăcuței de matriculare, cred că poate că trebuie să vedem ce spune și Comisia. În orice caz, după câte văd eu, această tehnologie nu este în lista pe care eu am în fața ochilor. Poate că ar trebui să reformulăm lucrurile ca să fie mai sigur, mai simplu și mai simplu de înțeles. Eu cred că suntem uh, pe cale de a găsi și aici un compromis adecvat care să nu ne facă să trădăm obiectivele scontate cu revizuirea acestei directive. În general, uh, ce spune Comisia, eu pot să uh, împărtășesc și, și cât privește tehnologiile menționate, cu siguranță vom putea să facem ceva uh, bun cu acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule Salini. Votul va avea loc pe 24 mai la ora 9. Foarte bine. Notre... Trecem acum la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi din această dimineață și îl invit pe domnul Alberto Preti să vină la prezidiu să ne spună ce este cu acest nou drum al mătăsii.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 Dragi colegi, vreau să vă amintesc că drumul Mătăsii este acel, acea veche rețea de drumuri comerciale între Asia, Europa, astăzi vorbim și despre Africa, e vorba și de Rusia, de Kazakhstan, de Polonia, de uh, Germania, de Franța. E vorba de un proiect cât se poate de ambițios, pentru că, dacă am înțeles eu bine, din punct de vedere financiar, uh, E vorba aici de investiții cam de 130 de miliarde de euro. Și atunci cum stăm cu acest drum al mătăsii? Mă întreb. Ține el oare cont de obiectivele climatice? Suntem oare astăzi gata să ne apropiem de-al doilea actor economic uh, mondial, China, și care va fi traseul acestei, acestui drum al mătăsii? Iată întrebări pe care uh, le vom dezbate. Aveți cuvântul 10 minute, ca apoi să discutăm uh, cu dumneavoastră. Domnule Preti, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mm. Aceasta este o inițiativă politică dezvoltată de uh, guvernul uh, chinez și se referă la conectivitatea între Asia și Europa. Are o, un domeniu de aplicare uh, geografic foarte mare, implică 56 de țări, 56 din PIB-ul global și 30% din populația. Belt and Road Initiative shows that uh, it involves a significant vorbim aici despre o comunicare foarte importantă și de asemenea despre branding și nu există uh, evoluții uh, și planuri, uh, respectiv liste de proiecte uh, care să nu fi fost abordate. Nu vorbim despre uh, o valoare clară geografică. Deci pare a fi evoluat ca răspuns la impli- uh, implicarea uh, anumitor țări în relația cu China. În ceea ce privește obiectivele, uh, Obiectivele Chinei se, se uh, concentrează pe îmbunătățirea cooperării și înțelegerii la nivel internațional și susținerea acesteia. Vorbim aici despre cinci zone, uh, colaborare și cooperare politică, uh, construcția de capacități, liberalizarea exporturilor, co cooperarea financiară și schimburile între oameni, people to people. Obiectivele Chinei se bazează care se bazează pe consultările cu părțile interesate, se concentrează pe uh, sprijinul acordat exporturilor chineze, uh, de asemenea, controlul uh, lanțurilor logistice pentru a sprijini relațiile comerciale cu Europa, încurajarea convergenței economice în China, oferind un mecanism pentru sporire a utilizării um, valutei uh, și monedei din China și Uh, de asemenea sprijinul importurilor. În ceea ce privește angajamentul uh, Chinei, putem să spunem că acest lucru s-a făcut prin uh, intermediul împrumuturi obținute de la instituții financiare și investiții ale lumii de afaceri, deci cu capital privat. Avem peste 80 de proiecte care beneficiază de sprijinul uh, financiar uh, chinez. Toate acoperă uh, zone de transport. Vorbim despre investiții în Uniunea Europeană care se referă la noduri de transport, achiziția de capital privat în porturi și în zone de aeroport. Există de asemenea o concentrare de investiții și la uh, granița Uniunii Europene, în special în Balcani, precum și în uh, țări din Europa Centrală și de Est, iar uh, investițiile portoare uh, sunt în toată zona acestei rute care face conexiunea între Asia și Europa. Există un angajament al Chinei cu Uniunea Europeană la nivel BRI și acesta a fost realizat prin discuții bilaterale cu state membre individuale, mai degrabă decât cu instituțiile europene. Vorbim de 20 de state membre europene și 11 alte țări europene care au uh, semnat un memorandum de înțelegere în acest sens până în 2014. Există un cadru de cooperare între uh, China și țări din Europa Centrală și de Est. Este vorba despre formatul 16 plus 1, care a fost implementat ca un mijloc uh, de anunțare a acestui tip de acorduri și implică 11 state membre ale Uniunii Europene, 5 state din Balcani și uh, alte țări. Și de asemenea, Uniunea Europeană dezvoltă și promovează platforme de conectivitate pentru a coordona uh, infrastructura și investițiile uh, de-a lungul coridoarelor TNT. Ținând cont de efectele uh, care uh, se observă în domeniul transportului, observăm că există o anumită incertitudine mai ales că investițiile care sunt atribuite noi rute a mătăsii fac parte dintr-o, uh, din investițiile generale care vor fi efectuate. De asemenea, pentru a face o prognoză cu privire la infrastructura uh, capacității, uh, la capacitatea infrastructurii libere, ei bine, acest lucru conține un element de incertitudine în ceea ce privește modalitățile de transport uh, și comerțul care are loc între Europa și uh, Orientul îndepărtat, vorbim despre uh, trans transportul pe apă, pe mare, unde China joacă un rol absolut important. De asemenea, um, porturile din sudul Europei trebuie menționate și ar putea să existe un transfer către transportul feroviar de până la 300 de unități până în 2040. În ceea ce privește oportunitățile, în primul rând, uh, proiectele uh, sigur că implică anumite riscuri, se dorește dezvoltarea de proiecte în domeniul construcțiilor. Vorbim și despre uh, oportunități, despre șansa care există și alternativele la transportul aerian transportul feroviar este această alternativă, 50 până la 60 de trenuri suplimentare uh, zilnic uh, în fiecare direcție până în 2040 sunt preconizate. Dacă aceste servicii se dovedesc a fi viabile din punct de vedere comercial, atunci ele vor aduce avantaje pentru ambele părți implicate. De asemenea, există această tendință de creștere a fluxurilor comerciale în ambele direcții. În fine, um, putem vorbi despre o platformă uh, pe care să o reprezinte BRI în um, ceea ce privește relația între China și Uniunea Europeană. Dar trebuie să ne gândim și la provocări, de exemplu, la uh, lanțul logistic și la transportul feroviar. Uh, transportul, logistica poate reprezenta o, uh, o creștere în puterea care pe care o are pe piață uh, China. De asemenea, trebuie să ne gândim și la uh, standardele tehnice uh, din, Uniunea, din Uniunea Europeană care nu trebuie să fie subminate. Proiectele de infrastructură pot fi uh, implementate pentru că există infrastructură disponibilă, dar uh, trebuie să ne gândim care sunt obstacolele și care este mm, sustenabilitatea serviciilor oferite. În al patrulea rând, există o lipsă de uh, planuri de investiții BRI care um, și de asemenea probleme în ceea ce privește duplicarea eforturilor. Și, în fine, putem vorbi de provocări importante în ceea ce privește reciprocitatea în accesul la piață și uh, avantajele incorrecte care ar putea să apare de aici. În ceea ce privește disponibilitatea transportului și sistemului de transport uh, al Uniunii Europene, traficul indus de VRI um, ar putea să uh, pună probleme. În acest moment nu este clar dacă și când traficul acesta ar putea să ducă la blocaje sau la um, neajunsuri din punctul de vedere al capacității. În acest moment există probe insuficiente care să sugereze modificări uh, ale programului TNT care ar fi necesare. În fine, în ceea ce privește recomandările pe care dorim să le facem, în primul rând, uh, trebuie să păstrăm dialogul și cooperarea cu China, să căutăm uh, o claritate mai mare în ceea ce privește planurile de viitor ale BRI și să consolidăm uh, activitatea cu privire la platforma de conectivitate. În al doilea rând, în ceea ce privește protecția intereselor europene, trebuie să monitorizăm în continuare progresul privind uh, acordul uh, cuprinzător de investiții, să ne asigurăm că ERTMS rămâne un standard feroviar uh, și în afara Uniunii Europene, așa cum este în prezent și cum se întâmplă și în prezent și în China. De asemenea, trebuie uh, garantat accesul reciproc la uh, piețele publice și trebuie să existe un instrument care să se bazeze pe uh, propunerile relevante ale Comisiei Europene în acest sens. Trebuie de asemenea stabilită um, o, trebuie stabilit un cadru care să analizeze investițiile străine directe în Uniunea Europeană pentru a proteja proprietatea intelectuale la nivel european. În fine, trebuie introduse, trebuie introduse revizuiri periodice ale implicațiilor um, pe care le prezintă aceste investiții BRI pentru TNT. Trebuie să ne gândim la um, toate lucrurile care se dezvoltă în contextul platformei privind conectivitatea, coridoarele specifice și, de asemenea, coridoarele BRI putem să începem uh, gândindu-ne la conexiunea dintre uh, coridorul între Marea Nordului și țările Baltice și uh, coridorul care pornește din China către Kazakhstan, Belarus, uh, trece prin Polonia, Germania și ajunge în Olanda. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare și vom lansa imediat dezbaterile pe acest subiect și anume drumul mătăsii. Prima intervenție, domnul Wim van de Kamp. Vă rog, aveți cuvântul. Voorzitter, eh, dank u zeer. Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Trebuie să spun că sunt recunoscător domnului Patry pentru acest studiu detaliat. Și trebuie să spun că eu sunt membru în delegația cu China și am discutat despre acest lucru și înainte. Acum vorbim despre BRI, BRI, și cred că este foarte important că acest subiect a fost supus dezbaterii. Este un studiu important care conține informații interesante. Aș vrea să știu dacă acest raport uh, va fi discutat și la Comisia AFET, pentru că aici discutăm despre aspecte geopolitice foarte importante. Și cred că aceste aspecte ar trebui supuse dezbaterii și la AFET, eventual și la INTA. Pentru că se întâmplă foarte multe în relațiile dintre Europa și Republica Populară Chineză. Și în această dimineață am analizat transportul uh, în particular. Recomandările de la pagina 18 le-am citit în această dimineață și, uh, ca de obicei, Acestea sunt uh, niște recomandări exprimate polit, uh, foarte politicos și, de asemenea, precaut, referitor la măsurile și acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă Uniunea Europeană. Și trebuie să fiu cât se poate de sincer. Atunci când vorbesc cu colegii din China, ei întotdeauna sunt prietenoși, zâmbesc mereu, vorbesc despre buna cooperare cu Europa, însă, între timp, cred că vorbim de un anumit tip de colonialism. Îmi cer scuze că folosesc acest termen, dar dacă este să privim ce se întâmplă cu adevărat atunci când vine vorba despre aceste cifre de investiții pe care le prezintă China și pe care le are disponibile și când am vorbit uh, despre ieri, când a fost vorba despre SEF, e bine, se poate vedea că nu stăm atât de bine, de fapt. Și ce dorește, de fapt, Uniunea Europeană pe termen lung? Domnule Patrick? Domnul Petru a spus pe bună dreptate că China nu face afaceri cu Uniunea Europeană, ci cu statele membre la modul individual și, în particular, cu țări din Europa de Est. Și dacă este să primim lista prezentată în acest raport, o listă cu proiecte pe care le finanțează China în uh, estul Europei, Molda, Rotterdam, la țara din care provin eu, putem observa că noi am cumpărat o parte a unui terminal și aș vrea să adresez o întrebare domnului Petri. Ce ar trebui să facem ca un pas următor? Pentru că, da, putem să fim politicoși, însă aceste investiții se întâmplă foarte rapid, vorbim despre sume uriașe și trebuie să întrebăm. Uniunea Europeană este pregătită pentru acest proiect bârâi? Pentru că Sigur că chinezii doresc să prezentăm acest proiect și într-o manieră cât mai pozitivă. Și am câteva întrebări de natură tehnică, de asemenea. Poate domnul Pretine poate oferi amănunte cu privire la legătura dintre infrastructura asiatică și uh, Banca de Investiții, de asemenea NDB Uh, deci noua bancă de dezvoltare din China. Pentru că uh, NDB este deja mai mare decât înainte și aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile cu privire la această relație și cu investițiile. Și mai am o întrebare cu privire la un aspect important. Uh, Europa. Și când vorbim despre ERTMS, este Europa lideră în ceea ce privește standardele mondiale uh, în contextul sistemului ERTMS? Putem să ne păstrăm această poziție pe termen lung în contextul a ceea ce face China? Și încă o întrebare, doamnă președinte, o, o întrebare pe care am discutat-o și în contextul turismului. Pentru că vorbim aici și despre reciprocitate. Și noi, în continuare, nu putem investi în China. Putem doar să facem o investiție de 1,5% și trebuie să fiu cât se poate de deschis. Nu doresc uh, să creez panică aici, să spun că a luat foc clădirea, însă citiți acest raport și veți vedea sute de miliarde și haideți să vedem ce avem în fondul CIF. Și trebuie să le întrebăm cum stăm de fapt. Mulțumesc, domnule Vimercandcap. Domnul uh, Ismail, vreți să luați cuvântul? Aș dori și eu să mulțumesc uh, în numele grupului meu politic pentru acest raport foarte interesant și pentru acest studiu. Și, într-adevăr, uh, Uniunea Europeană are un handicap în acest sens, pentru că noi suntem o Uniune, nu suntem uh, Statele Unite ale Europei. Și acest neajuns se dovedește în faptul că cele 28 de state membre abordează în mod diferit acest subiect. Anumite state membre sunt foarte interesate de, de el pentru că există anumite beneficii din punct de vedere economic pentru ele și eventual creștere economică, dar există și state membre care văd lucrurile într-un mod diferit și nu au recunoscut încă relevanța acestui lucru. Pe când China are o altă formă de stat și o altă constituție și lucrurile acolo evoluează în mod diferit. Cu toate acestea, sunt de părere că Trebuie să recunoaștem elementele de prioritate și să reacționăm în mod corespunzător. Trebuie să ne gândim la acest nou drum al mătăsii și să spunem că există aici trei centre de putere, poate patru, vorbim de China, Asia Centrală, Rusia și Uniunea Europeană. Sunt cele patru, sunt cei patru actori pe care trebuie să încercăm să-i aducem la o masă în comun. Și eu sunt membru în uh, delegația pentru Asia Centrală și trebuie să vă spun că există un interes mare din partea statelor membre din uh, Asia Centrală și cu acestea, din punctul meu de vedere, avem relații comerciale mult prea puține. În um, acest sens, um, sigur, se aduc argumente referitoare la drepturile omului, la respectarea acestora. Sigur, este adevărat, dar trebuie să, uh, și ar fi bine să profităm de această ocazie, și anume prin construcția unei astfel de legături care se realizează la Noval Global și este una foarte bună și la pagina 22 sunt prezentate diferite, diferitele coridoare economice. Două dintre ele, China, Mongolia, Rusia și Eurasia Land Bridge, ambele coridoare reprezintă o legătură, o conexiune cu noi, cu Europa și Cred că nu putem să ne adresăm numai Uniunii Europene, ci trebuie să ne gândim la Europa per total, pentru că sunt țări în Uniunea Europeană care nu sunt membre ale UE, dar uh, care se găsesc pe această rută și care ne-ar putea ajuta să închidem acest uh, cerc. Însă, în final, nu vom vorbi numai despre bani, îi dau dreptate în acest sens domnului Van de Camp, ci voința politică va fi decisivă. Trebuie să vedem în ce măsură și dacă uh, putem uh, să colaborăm la astfel de proiecte mamut. De aceea vă propun, pentru că s-a numit și afetul, dar cred că și delegația și Comisia pentru Asia Centrală ar trebui să fie implicate și ar trebui să avem o reuniune comună a uh, comisiilor la care să invităm, după cum spuneam, și această delegație și să discutăm toate aceste aspecte. Și sigur că, în final, statele membre vor trebui să se străduiască să acționeze unitar. Dar Parlamentul European, Comisia noastră, poate să vină cu o contribuție utilă în acest sens astfel încât lucrurile să demareze. Se discută acum la multe niveluri, dar din păcate se acționează puțin la nivel concret. Mulțumesc, domnule Ertug, și acum domnul Telicica. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Preti uh, Apreciem faptul că avem acest uh, studiu și că am avut această inițiativă E o prezentare care e foarte bună, ne informează foarte bine, la momentul potrivit. E clar că subiectul e foarte important din punct de vedere strategic. Acum, haideți să nu ne ascundem după deget. Avem prea puțină influență asupra felului în care uh, chinezii vor avansa, repede sau mai lent. Cu siguranță uh, se va întâmpla, uh, va avea loc. Uh, nu e vorba doar de un interes strict economic și comercial, ci și politic, geostrategic. Așa că China va continua. Acum, pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că aici poate nu avem suficientă gândire strategică și planificare în Uniunea Europeană pe o scară temporală de 20 de ani. Gândiți-vă, spre exemplu, uh, avem uh, o frontieră estică și în continuare avem uh, dificultăți pe anumite aspecte Și în acest sens, dacă această rută va fi, constru- va fi construită, trebuie să ne dăm seama cine o va opera, pe ce, în ce condiții, pe ce standarde. Și e clar că influența noastră, cred eu, poate nu va fi neapărat nesemnificativă, însă în orice caz va fi limitată. Evident, există recomandări în acest studiu, cu multe dintre ele pot fi de acord, dar, după cum ați spus și pe bună dreptate, Trebuie să analizăm uh, progresiv situația pe măsură ce evoluează. De multe ori uh, ne uităm la ce face partea cealaltă. Acum, poate că asta presupune o lipsă de confort. Mă gândesc că ar trebui să fim mai proactivi, mai uh, implicați, să avem un fel de sistem sau o politică comună externă de transporturi. Și, în acest sens, aș începe să analizez fiecare din proiectele TNT, dacă e fiecare implementat și dacă sunt construite pe baza unui studiu de fezabilitate. Asta ar fi un studiu bun. Și dacă ne gândim la Marea Nordului și Coridorul Baltic, uh, Studiul de fezabilitate trebuia să analizeze de asemenea și eventualele rute comerciale care ar veni dinspre Kazakhstan și China. Deci studiul există dar sunt câteva prevederi foarte uh, succinte și mă gândesc că trebuie să analizăm aceste studii de fezabilitate și să vedem dacă se implementează proiectul respectiv, ce anume se va schimba. E vorba de proiecte în care suntem gata să investim, în care am investit deja miliarde și încă vom mai investi și alte miliarde în plus. Deci trebuie să vedem care vor fi implicațiile, consecințele dacă fretul va veni, uh, de, nu știu, dinspre Asia, dinspre Kazakhstan și să nu uh, fim naivi, banii vorbesc. Deci, e clar că va fi foarte simplu să deturnezi fret din punctul A spre punctul B. Așa că ceea ce îmi doresc eu deocamdată, dincolo de calitatea studiului, care e bun și dincolo de recomandări, sunt bune și de conținut, sunt bune, ne dau nouă de gândit, Aici punctul este, uh, principal este să ajungem la o politică comună externă de transporturi care să treacă dincolo de frontierele europene și în momentul acesta, din păcate, acum nu știu, eu vin dintr-o țară care, din păcate, la nivel politic, uh, cel mai înalt are niște relații privilegiate cu China și unii sunt de părere că vom avea de câștigat Acum, mesajul nostru cheie după această ședință din comisia noastră ca și Parlament este următorul. Dacă vrem să evităm ca o parte din Uniunea Europeană să fie deconectată, dacă vrem să evităm implicații negative ale acestei rute, trebuie să avem o politică clară, o strategie clară. Eu nu sunt naiv și nu mă aștept la miracole. Cred că vom reuși să limităm uh, daunele, doar atât. Uh, Acum, nu am să intru în detalii, însă sper că undeva, pe undeva, în, peste câteva vreme în timp, poate că vom fi în măsură să avem o astfel de studiu care să ne permită să avem informațiile necesare. Mulțumesc, care cuvântul, doamna De Monte. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest studiu interesant și bine, este foarte clar că și pentru noi și pentru Comisia Europeană uh, lucrurile nu par să se miște foarte bine. Eu am interpelat Comisia Europeană în octombrie și întrebam Comisia atunci în legătură cu o serie de studii de impact în legătură cu porturile, de exemplu, care încă nu s-au realizat. Și în ce privește evaluarea influenței strategice în Europa, dar pentru a evalua și mm, aceste investiții și drepturile uh, lucrătorilor. Sunt lucruri pe care eu le-am menționat în scrisoarea mea, fără să epuizez subiectul. Uh, comisia însă mi-a răspuns vorbindu-mi despre ajutoarele de stat. Nu, foarte bine, dar nu este suficient, pentru că cred că China înseamnă mult mai mult decât asta. Nu trebuie să subevaluăm multe alte aspecte. Și este foarte clar că nu putem să vedem China numai ca o sursă de materii prime sau numai ca un partener economic comercial. Și anume, trebuie să ne gândim și să înțelegem că există o tentativă de acaparare a unor uh, noduri logistice, unor centre logistice. Mă gândesc, de pildă, la Balcani, care pot să reprezinte o cale alternativă. Și da, calea maritimă uh, poate să fie cea mai interesantă și pentru capacitățile de transport existente, dar și pentru că sunt mai puține obstacole aici. China însă are, a avut întotdeauna alternative chiar și când vine vorba de ruta Balcanilor. E vorba aici chiar și de anumite teritoriile statelor membre care pot fi folosite. Și vreau să vă întreb astfel dacă am putea avea un studiu specific, un studiu de impact, ca să vedem care teritorii ar putea fi utilizate nu numai pentru exporturile care interesează partea chineză, dar și pentru a servi interesele noastre europene. Care ar fi uh, acei exportatori care trebuie să fie stimulați? Apoi, aș mai face o cerere. Mă refer la investițiile proprii și la finanțare. Cum stăm astăzi în raport cu China? Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Riquet. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt destul de acord cu domnul Vim Van de Cap în ceea ce privește tonul său uh, destul de ponderat pentru a exprima niște temeri reale. În ceea ce privește principiul, evident, ideea este seducătoare, și anume că vom ușura schimburile internaționale într-un spirit de cooperare etc., etc., ceea ce va contribui la bunăstarea tuturor părților implicate, la o destindere internațională și la îmbunătățirea prosperității globale. Dar, cu o excepție, întrebarea e cu cine trebuie să discutăm astfel de subiecte. Um, bun. Trebuie să ne dăm seama că e vorba de o putere uh, sub forma unui stat autoritar, centralizat, care nu promovează uh, liber schimbul, ci întreprinderea gestionată de stat și care are o gamă largă de interlocutori. Pentru că am văzut foarte clar că principiul e următorul. China discută cu fiecare stat uh, terț în parte, la nivel regional, și fragmentează capacitățile de organizare uh, Uh, Europa ca și ale Uniunii Europene, ale Europei ca și Uniune. Apoi, în al doilea rând, uh, China discută cu uh, acele verigi economice cele mai puternice care intervin în sistemul de transport. Și, în al, doilea, în al treilea rând, schimburile financiare sunt bilaterale, strict bilaterale. N-a fost spus acest lucru, însă trebuie să amintim faptul că mărinimia financiară a Chinei uh, întotdeauna se uh, leagă de anumite infrastructuri uh, și de cunoștințele aferente. Deci uh, asta pune semne de întrebare, cât și economic, cât și strategic. Acum întrebarea este să vedem cum vom putea controla sau să punem capăt aceste, acestui avans din partea Chinei. Acum, asta mă aduce cu gândul la secolul XIX, statele europene de atunci în loc să trimitem militari și misionari, trimitem persoane cu capacități financiare. Păi să știți că e cam aceeași abordare, ea e strict unilaterală. Și nu se bazează pe o logică de schimburi. Și când știm că nu există niciun fel de reciprocitate, eu cred că trebuie să intrăm la, să ne pună pe gânduri acest lucru. E un fel de neocolonialism. Cred că putem să folosim cuvântul acesta. Și mă neliniștește și capacitatea slabă a Europei de a reacționa. Uh, ar trebui să avem capacități bilaterale ca și Uniune. Uh, ar trebui să avem uh, coordonare între statele membre. Dacă e să vă uitați la harta care a fost propusă, harta e foarte interesantă pentru că demonstrează că există o abordare specifică și că felul în care progresiv se va instaura un control atât financiar cât și organizațional pentru diferitele platforme logistice e uh, inspirat din modelul chinezesc. Uh, de multe ori calitatea infrastructurilor poate va, fi, va trebui să fie revizuită. Uh, când ne uităm la ce se întâmplă în Africa, e clar că putem avea îndoiele asupra calității. În fine, uh, am putea continua, însă, după părerea mea, aceste investiții Belt and Road ar putea fi un fel de invadare economică în profitul Chinei și că deocamdată reprezintă așa ca niște găini uh, cărora li s-a luat gâtul și alargă disperată în toate direcțiile fără să știe ce au de făcut. Uh, din punct de vedere logistic, din punct de vedere al transporturilor, uh, am aplicat cam aceeași uh, uh, strategie în ceea ce privește schimburile economice, industriale, protecția proprietății private, protecția proprietății intelectuale. Întrebarea mea este următoarea. Ce părere aveți despre ruta nordică, cea arctică? Uh, care ar fi influența sa la un moment dat asupra proiectelor chinezești? Mă refer la proiectul chinezesc, pentru că e vorba de un proiect chinezesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Alunde. Mulțumesc, doamna președinte. Datele sunt foarte interesante și raportul acesta sau studiul acesta e foarte pertinent pentru că ne demonstrează că există și riscuri și potențial. Potențialul există în sensul că pot fi create infrastructuri feroviare și de trafic, de transport ca și alternativă. Comerțul între Europa și China va spori cu 70% până în 2020. Așa că noi trebuie să ne gândim la niște alternative durabile. În același timp, există și un risc ridicant. Dacă lăsăm China să fie cea care finanțează aceste infrastructuri, pe atunci o să trebuiască să ne gândim și la consecințe. Pentru că, în fond, China va domina aceste infrastructuri și influența lor asupra comerțului mondial. Așa că trebuie să analizăm mai bine implicațiile geopolitice ale unei astfel de evoluții. Și să încercăm să ne dăm seama cât mai bine acest lucru în raportul Van de Cam, să transmitem toate aceste idei. Doamna Revodalon, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să o mulțumesc pentru această prezentare foarte utilă foarte pertinentă față de actualitatea noastră. Săptămâna trecută la Strasburg discutam despre uh, ceea ce a anunțat președintele Trump și anume taxele pentru importurile de aluminiu și oțel. Și în multe intervenții s-a amintit faptul că în Uniunea Europeană noi am fost uh, direct constrânși uh, de această concurență neloială pe care o introduce China pe acea piață și care are un impact uh, considerabil asupra sectorului transporturilor. Deci, dincolo de această prezentare și discuție pe care noi o avem la Comisia de Transporturi, cred că trebuie să mergem și mai departe în recomandările pe care le vom face ca și soluții, măsuri ce vor fi luate de Uniunea Europeană și Comisia Europeană. Uh, pentru că trebuie să ne dăm seama de acest lucru ca și Uniunea Europeană și nu state membre uh, separat. Există un impact asupra industriilor noastre, mai ales asupra operatorilor noștri feroviari. În toate aceste sectoare vor fi absolut uh, afectate de această concurență puternică a Chinei din partea Chinei. O întrebare. Ne puteți spune mai multe de uh, informații în ceea ce privește uh, TGV-ul între București și Budapesta și implicarea Chinei pentru acest tronson? Puteți garanta că regulile de concurență loială vor fi respectate uh, pentru a prezerva interesele industriei aferente europene? Mulțumesc foarte mult și eu m-am înscris la cuvânt. În fond, nu avem niciun fel de proiecție financiară. Știm așa vag că e un proiect în jur de o mie de miliarde de euro și guvernul chinez l-a lansat deja în ultimii ani. Uh, a lansat deja primele lucrări, prim șantierul. Acum, dacă e să ne uităm îndeaproape la proiect, constatăm că există 68 de state care sunt asociate, 270 de proiecte care au fost uh, selecționate și Aici revin la ce spunea domnul Telicica și domnul Riche și domnul Cavan de Camp, și anume că îngrijorarea majoră a europenilor o reprezintă transparența piețelor publice, uh, achiziții de achiziții publice, respectarea normelor de mediu, normelor sociale și apoi dacă acest tip de proiecte vor fi în beneficiul Europei Occidentale. Și atunci ajungem la o întrebare simplă. Și anume, astăzi China oare e gata să asigure o guvernanță mondială? Eu cred că nu, vă spun direct. Uh, India nu e asociată, uitați, SUA uh, uh, nu e asociată, deci întrebarea principală este dacă acest proiect răspunde îngrijorărilor cetățeanului european. Nu. O a doua întrebare este care vor fi consecințele comparativ cu obiectivele noastre. Și unul din uh, obiectivele acestei, acestui drum al mătăsii, despre care nu discută nimeni, reprezintă schimbările climatice. Toată lumea zice, da, bun, foarte bine, o să facem comerț. Dar când e să ne uităm la natura însăși acestui proiect, e vorba de proiecte imense de infrastructură care, în mod inevitabil, vor duce la depășiri de costuri dar și la niște proiecte gigantice și inutile, cu impact asupra mediului, impact teribil. Deci, cele două întrebări pe care le-am sunt simple. 1. Azi, în momentul de față, Europa este oare în măsură să își valorifice aceste îngrijorări primordiale în materie de transparență achizițiilor publice, în materie de uh, Uh, norme de mediu, respectarea acestora, respectarea normelor sociale, asta ar fi una. Și, în al doilea rând, o a doua întrebare, credeți cumva că o să ajungem la o guvernanță mondială știind foarte bine că, de fapt, leadership-ul îl deține China? Et donc, vous avez la parole, monsieur Preti. Aveți cuvântul, domnule Preti, pentru a răspunde la întrebările noastre. with reference of questions. Mulțumesc. Vreau să răspund la un prim set de întrebări. Da, există, în ceea ce privește NTB, există un angajament puternic al băncii. Dacă nu mă așa, chiar și în Financial Times a fost citată o cifră, e vorba de uh, 1000 de miliarde de Uh, pentru această inițiativă care implică China, Brazilia, uh, uh India, țările BRIC. Acum, în uh, etapa inițială a dezvoltării uh, acestui drum al mătăsii era vorba de bănci comerciale naționale chineze. Ulterior, am observat că există o finanțare sporită și din partea altor instituții financiare, printre care Fondul uh, Banca Euro uh, Asiatică de Investiții pe Infrastructuri și alte organisme asemănătoare. În al doilea rând, în ceea ce privește RNTS uh, și standardele, în fond, studiul n-a analizat viitorul acestor uh, proiecte RMTS Uh, ce putem spune este că e vorba de un standard actual și studiul a identificat că e foarte răspândit și în Asia. În acest sens e ceva promițător, însă nu putem afirma că acest lucru va fi valabil și pe viitor. Apoi, în ceea ce privește punctele pe care le-ați menționat mai devreme, Eu cred că astea sunt un pic acoperite și în concluzii, și anume că ideea e că menține, trebuie să menținem atenția asupra dezvoltării, evoluției acestor investiții Belt and Road și conectarea lor cu infrastructura europene. Dar nu doar pe subiecte legate de transporturi, ci și de reciprocitate, la achiziții publice și criterii de transparență. Apoi, în ceea ce privește întrebarea referitoare la exporturi și evaluare de impact, precum și legăturile financiare cu China. Cu siguranță o analiză mai detaliată a impactului infrastructurilor și proiectelor chinezești asupra întregului sistem european va fi ceva util. Evident că asta poate fi făcut dar după părerea mea, probabil că e ceva care ar necesita o sferă de acoperire mai detaliată, pe proiecte specifice, pentru a vedea impactul. Pentru că așa ca atare, investițiile Belt and Road sunt foarte extinse, deci din punct de vedere tehnic va fi foarte greu să evaluăm impactul per total asupra unor sectoare multiple, transporturi, comerț, ocupare, Uh, care sunt uh, astfel uh, se desprind din BRI. Apoi, oportunitățile pentru exporturile europene. Asta va depinde de mulți factori, nu doar de transport și logistică, evident. Putem spune că în momentul de față există exporturi europene semnificative către Orientul îndepărtat. Am vorbit la un moment dat despre 16 milioane, din care 5 sunt înspre, uh, dirijate înspre est și 11 înspre vest. Deci, într-un fel, uh, susținem deja aceste investiții înspre Orientul îndepărtat. Acum, raportul identifică faptul că există potențial de creștere a acestor fluxuri. Transportul și logistica, infrastructurile aferente și serviciile aferente, după părerea noastră, sunt elemente cheie, motor cheie pentru a susține aceste exporturi. Nu doar pentru infrastructurile europene, ci și uh, în ceea ce privește serviciile și infrastructurile care trec și prin țări de tranzit, deci dinspre Europa înspre China și traversează întreaga Asie Centrală. Apoi, legăturile financiare pe care le avem cu China. După părerea noastră, avem deja destul de multe legături dar acest lucru exista și înainte de BRI. Uh, acesta a fost lansat în, oficial în 2013. Acum ne putem gândi că existau anumite porturi, spre exemplu, din Regatul Unit, uh, care participau. Portul din uh, Pireu a început, achiziția sa a început înainte de lansarea oficială. Deci, din punct de vedere tehnic, putem spune că suntem în prezența unor legături financiare puternice și a prezenței Chinei în Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește ruta nordică, arctică, sincer, n-am analizat subiectul. Da, există, evident că este un uh, eventual, potențial coridor, însă nu ni s-a cerut uh, specific să-l analizăm în uh, seara de acoperire a acestui studiu. Iar în ceea ce privește TGV-ul din Balcani, trimiterea, nu? Legătura București-Budapesta. Știm că a avut loc o investiție, însă ceea ce putem spune este că am constatat, Comisia Europeană a verificat dacă există conformitate cu criteriile de achiziții publice ale Uniunii Europene și până în noiembrie 2017 studiul în principiu trebuia să fi fost transmis către Parlamentul European. Există o entitate contractantă, uh, Schengen uh, No Profit Limited, care construiește astfel de uh, uh, căi ferate și există și uh, un grup internațional, uh, uh, deci cu, e vorba de o companie mixtă între căile ferate din Ungaria și cele din China pentru a construi acest tronson. Apoi, pentru a garanta că regulile de achiziții publice sunt respectate. Nici asta nu era cuprinsă în sfera de acoperire a acestui studiu. Evident, e vorba de o evaluare mai degrabă tehnică și evident înțelegem că în fond statele membre sau, mă rog, Uniunea Europeană sunt cele mai în măsură de a evalua dacă s-au respectat regulile de achiziții publice. Merci beaucoup pour votre présentation et euh, l'ensemble des éléments que nous avez. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru tot ce ne-ați spus și pentru informațiile dumneavoastră. Cred că putem să le aplaudăm pe domnul Preti pentru acest studiu. Foarte interesant. Vă mulțumesc, dar cred că dezbaterea de-abia acum începe și vom putea să ne implicăm mai mult noi, Comisia Transport, uh, pe acest subiect, pentru că este una dintre prioritățile de viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și, dragi colegi, am terminat, dar, domnule Vantencamp, vă rog. Doamna președinte, aș dori să mă întorc uh, la un alt subiect. Ați, ce ar fi să discutăm acest uh, raport în uh, delegația noastră cu China sau cu Asia în general sau să-l transmitem poate și pe la FET? Ce ziceți? Poate am putea să facem și acest lucru. Și am ascultat cu atenție cele spuse de domnul Preti el nu a vorbit deloc despre dimensiunea geopolitică și înțeleg asta pe undeva, dar noi, ca și politicieni, avem altceva în vedere decât cercetătorii. E firesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Van den Kamp, pentru propunerea dumneavoastră pe care am și notat-o și de aceea o să contactez Comisia INTA și Comisia FED, respectiv, ca să organizăm în următoarele săptămâni Uh, ceva coordonat, uh, astfel încât să dezbatem subiectul și în acest uh, context. Deci, această nouă, noul drum al mătăsii și la următoarea ședință a coordonatorilor vom lămuri în ce formă, sub, în ce format vom putea să dezbatem aceste lucruri. Dragi colegi, poftă bună, ne întoarcem la ora 14